I'm sorry. Good evening, ladies. Bună seara, doamnelor și domnilor. Vă urez uh, tuturor bun venit la această reuniune comună a două dintre comisiile Parlamentului European, Comisia Econ și Comisia Regii. Întâlnirea noastră de astăzi este organizată pentru că avem o audiere cu Comisia Europeană privind suspendarea fondurilor europene uh, structurale și de investiții în cadrul dialogului structurat prevăzut de regulamentul 1303 uh, din 2013, regulamentul privind dispozițiile comune, articolul 23, alineatul 15. În primul rând, aș dori să urez bun venit vicepreședintelui Comisiei, uh, Jurki Katainen, și doamnei comisar Corina Crețu la întâlnirea noastră din această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și pentru participare. Astăzi ne întâlnim pentru prima dată în această formulă pentru a începe primul dialog structurat cu audiere cu Comisia privind posibila suspendare a fondurilor uh, structurale europene. Acest proces a fost demarat în luna iulie, când Consiliul a constatat că Spania și Portugalia nu au întreprins uh, acțiuni eficiente pentru a-și reduce deficiturile uh, sub valoarea de referință a Uniunii Europene stabilită prin regulile Pactului de Stabilitate și Creștere. Decizia Consiliului a declanșat sancțiuni în baza procedurii de deficit excesiv. Principalele elemente ale acestei proceduri erau A. O posibilă impunere de amenzi și B. Suspendarea plăților sau angajamentelor în cadrul programelor operaționale finanțate din uh, fondurile europene structurale și de investiții în cele două state membre vizate. Pe baza propunerii Comisiei, Consiliul a decis în luna august că nu vor fi impuse amenzi Spaniei și Portugaliei. Comisia trebuie să să prezinte acum Consiliului o propunere pentru a suspenda uh, parțial sau uh, integral uh, angajamentele sau plățile pentru cele două țări. Însă, în baza legislației aplicabile, Comisia poate să facă o astfel de propunere numai în urma unui dialog structurat cu Parlamentul. Așadar, astăzi ne aflăm aici pentru a începe acest dialog. Aș vrea să menționez că alături de noi în această seară se află și un reprezentant al Comitetului Regiunilor, comitet care a creat o poziție specială pentru situația din Spania și Portugalia. Puteți să găsiți acest document uh, de poziție pe site-ul uh, COR. Acum îi dau cuvântul președintelui Econ, domnul Gualtieri, pentru introducere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă salut uh, și eu, uh, domnule vicepreședinte Katainen și doamnă comisar uh, Crețu, la acest dialog structurat. Cred că ați rezumat foarte bine pasul procedural juridic care ne-a dus la acest dialog structurat. Deci, practic, noi inițiem un dialog structurat și vom analiza pașii care trebuie luați în continuare în funcție de rezultatele acestui prim dialog. După cum știți, va exista o reuniune a coordonatorilor din cele două comisii care va analiza rezultatele acestei discuții. Nu știm încă dacă vom finaliza astăzi discuțiile sau ulterior. A doua observație care trebuie luată în considerare și nu știu uh, cât uh, de clar a fost acest uh, aspect în regulamentul fondurilor structurale și de investiții. Însă, așa cum spunea și colega mea, există o suprapunere a două proceduri diferite care sunt declanșate prin decizie a Consiliului atunci când nu se întreprind acțiuni eficiente. Iar apoi, la propunerea Comisiei, Consiliul a decis să anuleze amenziile pentru cele două state membre, ținând cont de circumstanțele economice speciale și angajamentul și acțiunile care sunt întreprinse de statele membre. Pe de altă parte, însă, avem o a doua componentă reglementată de acest regulament, privind uh, fondurile structurale și de investiții, care obligă Comisia să facă o propunere. Dar Comisia trebuie să țină cont de dialogul structurat, de punctele de vedere ale Parlamentului și de o serie de elemente de natură macroeconomică. Vom uh, discuta mai mult pe fond astăzi. Și de altfel, uh, aceasta este o chestiune de flexibilitate și poate că noi, uh, Parlamentul, considerăm că această flexibilitate este mai mare decât consideră Consiliul. Dar tocmai acesta este scopul discuției noastre de astăzi. Și, în fine, vreau să vă reamintesc că unul dintre motivele dialogului structurat este să obținem detalii complete cu privire la măsurile care vor fi luate. Bineînțeles că așteptăm uh, aceste detalii și va trebui să continuăm dialogul structurat. Vă rog, vă dau înapoi cuvântul dau înapoi cuvântul uh, președintei Comisiei Regii. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, vom da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Așa scrie în scenariul nostru. Este o audiere și de aceea îi dau cuvântul domnului Katainen. Domnule Katainen, aveți cuvântul. Doamnă președintă Mihailova, vă mulțumesc și domnule președinte Gualtieri, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat la această audiere sau schimb de opinii. Suntem foarte încântați să fim astăzi aici pentru a asculta punctele dumneavoastră de vedere și pentru a vă oferi clarificările necesare referitoare la funcționarea condiționalității macroeconomice a fondurilor europene structurale și de investiții. Aceasta nu are foarte mult de a face cu pactul de stabilitate și creștere. Are o oarecare legătură, însă aceasta ține mai mult de condiționalitatea macroeconomică economică a acestor fonduri europene structurale și de investiții. După cum știți, Comisia este angajată să uh, implementeze un triunghi virtuos de investiții, responsabilitate fiscală și reforme structurale pentru a genera locuri de muncă și creștere. Este de asemenea angajată puternic uh, față de echitatea socială și a demonstrat că este dispusă să aplice aceste reguli într-o manieră inteligentă pentru a obține rezultate pozitive. Motivul pentru care ne aflăm astăzi aici 2020 deci, um, decurge din adoptarea de către Consiliu pe 12 iulie anul acesta a două decizii uh, care stabilesc uh, lipsa unor acțiuni uh, eficiente întreprinse de Portugalia și Spania pentru anii 2013-2015 în contextul procedurii de deficit excesiv în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. Uh, apoi, uh, Comisia, recunoscând uh, și luând la cunoștință solicitările Portugaliei și Spaniei, precum și um, provocările de natură economică și eforturile de reformă ale acestor țări, um, a deci, Comisia a decis să, să anuleze această amendă asociată în mod obișnuit cu astfel de decizie. Consiliul a decis pe 8 august să nu impună amenzi uh, în baza componentei corective a Pactului de Stabilitate și Creștere, dar în același timp a stabilit o nouă uh, măsură fiscală pentru fiecare țară și le-a solicitat să raporteze până pe 15 octombrie. Aceste rapoarte vor veni în același uh, timp ca și uh, proiectul de plan de buget pentru 2017. Aceeași decizie a Consiliului din iulie activează procesul de condiționalitate macroeconomică unică care leagă fondurile europene structurale și de investiții și uh, uh, cu guvernanța economică europeană agreată de colegiuitori. În baza acestor reguli, Comisia trebuie să propună o suspendare a unei părți a angajamentelor uh, de fonduri europene structurale și de investiții pentru 2017 și nu este vorba despre plăți, ci despre angajamente și asta în urma unui dialog structurat cu Parlamentul European vor exista uh, foarte multe plăți uh, și resurse disponibile pentru aceste două țări, chiar dacă Comisia ar suspenda o parte dintre angajamente. În acest uh, scop, uh, i-am uh, scris uh, pe 14 iulie președintelui Parlamentului European pentru a-l informa cu privire la procedură, a exprima disponibilitatea Comisiei de a participa la acest dialog structurat privind aplicarea acestei măsuri. Mă bucur că avem astăzi acest schimb de opinii cu eurodeputații din șase comisii diferite. Uh, vrem să mulțumim președinților uh, comisiilor Regii și Econ pentru că au organizat acest eveniment și așteptăm cu nerăbdare o discuție deschisă și sinceră. Și vom raporta și noi colegiului cu privire la rezultatele acestor discuții. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Doamna Crețu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamna Mihailova, Domnule președinte al Comisiei Econ și uh, stimați reprezentanți ai altor comisii, distinși membri ai Parlamentului European, cred că această întâlnire este foarte importantă și dă, un, uh, dă dovadă de respectul între cele două instituții. Aș vrea să completez și eu ceea ce a spus uh, vicepreședintele Katainen și aș vrea să uh, vă vorbesc într-un mod mai detaliat despre modul în care a fost concepută această măsură. Potrivit uh, articolului 23 uh, din uh, regulamentul privind dispozițiile comune, odată ce Consiliul a decis asupra lipsei de acțiune eficientă în baza componentei preventive a Pactului de Stabilitate și Creștere, Comisia are obligația legală de a propune Consiliului să suspende o parte din fondurile structurale în exercițiul următor. Și eu sunt recunoscătoare că avem această posibilitate de a lua lua o decizie după ce avem acest dialog structurat. Cred că este o modalitate foarte democratică de a discuta. Aș vrea mai întâi să spun că posibila suspendare a fondurilor nu reprezintă o sancțiune. Ar fi fost o sancțiune în baza Pactului de Stabilitate și Creștere, pentru că vine automat cu o penalizare cu o penalitate. Aceasta face parte însă dintr-un set mai larg de măsuri uh, care includ și condiționalități ex ante și care au legătură și cu recomandările specifice de țară, iar scopul este maximizarea impactului fondurilor. În acest sens, și poate că mulți dintre dumneavoastră ați fost aici, în acest Parlament, când au fost adoptate aceste regulamente. Știți că au fost adoptate de Parlament uh, și de Consiliu în calitate de colegiuitori. Îmi amintesc că atunci când uh, această condiționalitate a fost adoptată de Parlamentul European, a fost uh, percepută ca o condiționalitate pozitivă, pentru că le dă statelor membre suficient timp pentru a se conforma cu um, recomandările instituțiilor europene și, în acest caz, uh, ale Consiliului. În al doilea rând, vreau să vă asigur că suspendarea uh, unei părți a fondurilor structurale nu are niciun impact uh, pe termen scurt asupra implementării programelor. Suspendarea, dacă se va lua această decizie, se va referi la o parte din angajamentele financiare ale anului viitor și nu plăți angajamente înseamnă sumele la care s-a angajat țara respectivă să le cheltuiască în 2017. În uh, fondurile structurale avem această regulă N plus 3. Ce este prevăzut pentru 2014 ar trebui să fie cheltuit până la sfârșitul lui 2017. Deci dacă suspendăm o parte din fondurile pe 2017, Efectul se va vedea abia la sfârșitul lui 2020 și numai dacă țara respectivă nu întreprinde acțiuni de conformare cu regulamentul. Așadar, vreau să vă asigur că ambele țări mai au încă multe angajamente pentru 2014, 2015 și 2016. Și în raport cu acestea, Comisia va continua să facă plăți. După cum știți, știm deja cu toții, suspendarea este o măsură temporară și sunt sigură că nu vom ajunge în 2020 cu această măsură, pentru că ambele țări s-au angajat uh, să vină cu un proiect de buget pe 15 octombrie. Și, bineînțeles, uh, Comisia va ridica imediat uh, această uh, suspendare uh, de îndată ce Spania și Portugalia se vor conforma cu um, decizia Consiliului și de îndată ce deficitul excesiv a fost corectat. Așadar, angajamentele înghețate vor fi rebugetate și reutilizate de cele două țări. În ceea ce privește nivelul suspendării, și criteriile sunt prevăzute în legislație. După cum vă amintiți, există și niște factori um, de atenuare care au fost introduși în articolul 23 din uh, regulamentul uh, fondurilor europene structurale și de investiții în urma discuțiilor pe care Comisia le-a avut cu Parlamentul European înainte de adoptarea regulamentului și mă bucur foarte mult și sunt uh, recunoscătoare că avem această posibilitate de a avea acești factori de atenuare datorită implicării Parlamentului European. Așadar, există spațiu de manevră pentru a le da țărilor vizate timpul necesar pentru a se conforma cu decizia Consiliului și recomandările. Când se va stabili dimensiunea suspendării propuse, se va ține cont și de uh, situația economică și socială a statelor membre respective și în special se va ține cont de nivelul șomajului care este deosebit de ridicat în Spania și în Portugalia. Aceasta înseamnă că în principiu Comisia poate să facă, poate să facă o propunere de suspendare care să fie sub nivelul maxim prevăzut de regulament. În ceea ce privește programele care vor fi afectate de suspendare, logica este ca suspendarea să se aplice în mod proporțional tuturor programelor și priorităților finanțate din aceste fonduri. Totuși, regulamentul prevede că anumite programe și priorități ar trebui să fie excluse din uh, sfera de acoperire a acestei suspendări, mai ales cele care sunt uh, importante pentru uh, soluționarea unor situații economice și sociale adverse. Și mă refer aici uh, la programe și investiții care au legătură cu inițiativa pentru ocuparea tinerilor excluderea anumitor programe uh, din uh, sfera suspendării nu va reduce dimensiunea acesteia. Nivelul de suspendare a programelor neexcluse va trebui să fie majorat în consecință. Așadar, uh, dacă sunt excluse anumite programe din suspendare, uh, vor trebui făcute alegeri dificile și mă refer aici la programele naționale versus cele regionale și va fi nevoie de o justificare uh, temeinică pentru care anumite programe sunt considerate mai importante decât altele. Suntem uh, astăzi aici pentru a afla care sunt uh, opiniile dumneavoastră pe acest subiect și după ce Parlamentul își va emite propriile opinii, noi vom lua o decizie în colegiu. Vă mulțumesc uh, foarte mult și așteptăm cu interes comentariile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră. Thank you, thank you. And... Mulțumesc. Nu pot să mă împiedic să nu fac și eu un scurt uh, comentariu. Suntem legiuitori, uh, respectăm, bineînțeles, întru totul interpretarea uh, comisiei, dar nu mi-amintesc ca legiuitorul să fi uh, spus că uh, genul acesta de sancțiuni nu sunt uh, deloc dure. Suspendarea fondurilor, plăților este o măsură dură și tocmai de aceea ne-am întâlnit aici să o discutăm. Bine, aceasta este o remarcă tipică din partea Parlamentului European. Dar Dați-mi voie să vă reamintesc că ședința noastră se compune din două părți. Mai întâi voi lua cuvântul reprezentanții Comisiei Regii. Eu îmi doresc să respectăm uh, timpul alocat nouă, pentru că avem două comisii reprezentate aici care trebuie să ia cuvântul și mai avem nevoie de timp și pentru a asculta răspunsurile comisiei. Tocmai de aceea îi rog pe uh, membrii Comisiei Regii să respecte timpul de două minute pentru coordonatori și un minut pentru cei care vor interveni în cea de-a doua rundă, în cazul în care aceasta va fi organizată. Îmi pare rău, dar iată, și astăzi suntem presați. După prima rundă, în care vor interveni coordonatorii, invitații noștri vor avea ocazia de a răspunde la întrebări și mai apoi vom trece la a doua rundă. Încep acum cu coordonatorii. Fiecare are la dispoziție două minute începe domnul Lambert van Nistelrooy în numele PPE. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să vă aflu, să vă, să vă găsesc aici, în cadrul dialogului uh, structural. Îmi amintesc uh, toate cele pe care le-am discutat cu cinci ani în urmă, în momentul în care stabileam regulamentul și uh, îmi amintesc că în momentul în care discutam uh, articolul 23, spuneam că acest articol va fi folosit în ultimă, dar ultimă instanță. Nu e o măsură robotică. Este o abordare până la urmă inteligentă. Uh, reprezentanții comisiei spuneau că își doresc să fie aproape de cetățeni. Comisia a decis, uh, pornind de la aceeași atitudine, să schimbe regulamentul privind uh, roamingul. Dar, uitându-mă la uh, formularea articolului, îmi dau seama că uh, măsurile acestea nu trebuie să fie luate automat, trebuie să se bazeze pe o proporționalitate. Nu vorbim aici despre suspendarea plăților, ci doar, la un moment dat, suspendarea uh, angajamentelor. Dar îmi dau seama că, până la urmă, o asemenea măsură atinge esența economiei țărilor la care vă referiți, atinge educația, sănătatea, toate celelalte. Prin urmare, în dialogul acesta structurat, aș vrea să aud mai multe argumente raționale. Eu sunt uh, raportor pe un dosar foarte important în momentul de față cu privire la fondurile regionale. Și noi ne dorim, prin nou regulament, ca fondurile regionale să ajute statele dacă statele membre, bineînțeles, fac uh, ceva la rândul lor. Nu este vorba aici doar despre bani, e vorba despre inteligență, despre o abordare inteligentă. Și acum, mă apropiu de final, cer Comisiei Europene să vină cu o abordare cât se poate de raționale o abordare care să nu-i uh, atingă pe beneficiari. Așa ceva este inacceptabil. Vă mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Bun uh, început pentru dialogul nostru. Urmează domnul Coțolino în numele socialiștilor și democraților. Come è noto noi consideriamo questa misura eh, una misura assurda. Noi considerăm că această măsură este una absurdă, deloc inteligentă, după cum deja s-a spus. Și rezultatul acestei măsuri este până la urmă trialogul nu, uh, Comisia Regii a generat rezultatul acesta, ci trialogul a generat acest uh, rezultat. Comisia și l-a dorit și domnul uh, Van Nistelrooy spunea lucrurilor pe nume. Este până la urmă expresia politicii Comisiei de dinainte, dar noi întotdeauna ne-am opus, indiferent de culoarea noastră politică. Comisia Regii a fost întotdeauna împotriva genului acestuia de abordare din partea Comisiei, pentru că o considera absolut absurdă. În cadrul guvernanței economice, de asemenea, măsura aceasta este absurdă. De ce? Pentru că prin toate acestea, un program de investiții publice este întrerupt și se uh, generează daune severe tocmai programelor care sunt în curs, iar toate, acea, toate acestea au efecte asupra întregii programări a programelor. Uh, Uh, au, toate acestea au efecte asupra comunităților locale, după cum de altfel a spus deja antevorbitorul meu și îi dau întru totul de, dreptate antevorbitorului meu. Noi uh, am avut o poziție clară, ne-am dorit întotdeauna ca genul acesta de abordare să nu fie uh, pusă în aplicare. Am considerat că toate aceste măsuri pot fi luate doar în ultimă, dar ultimă instanță. Dar iată, în momentul de față îmi dau seama că măsurile acestea sunt uh, primul pas întreprins de către Comisie. Comisia nu dorește să introducă un mecanism împotriva Portugaliei și Spaniei, dar transformă politica de coeziune într-un fel de politică de pedepsire. Nu vreau să intru în detalii uh, cu siguranță vom, intra în detalii în cursul dialogului structurat. Dar noi am vrea să înțelegem care este baza deciziei dumneavoastră și de asemenea vrem să aflăm de la dumneavoastră care sunt intențiile dumneavoastră, ce doriți să faceți dacă continuați pe același palier. Vă mulțumim. Urmează doamna Tomașici. Mulțumesc. ECR este de acord că orice fel de decizie legată de suspendarea fondurilor structurate și de investiții trebuie să fie justificată, rațională și să fie luată ca în ultimă instanță. Deși unii dintre membrii ECR au păreri diferite cu privire la valoarea acestor sancțiuni, e clar însă că uh, vor exista întotdeauna persoane care vor uh, suferi din pricina acestor măsuri. Și nu putem să nu ne gândim la cetățenii din Spania și Portugalia care oricum au uh, suferit în cursul crizei economice. Până și o amendă ar fi fost considerată o pedapsă gravă și severă. Dar, în același timp, PCR-ul consideră că o politică stabilă este esențială pentru încrederea oamenilor de af- afaceri și a investițiilor. Uh, doar astfel uh, putem să ne asigurăm că politica economică europeană are într-adevăr o rațiune. Mulțumim. Urmează domnul Van Miltenburg în numele ALDE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, bun venit comisarilor. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că uh, vinerea trecută în Politico am uh, citit un articol cu privire la dumneavoastră. Un, un articol foarte clar, foarte precis. Dumneavoastră spuneați în articolul respectiv că Articolul 23, uh, aliniatul 9, uh, spune cât se poate de clar că măsurile acestea trebuie să fie, să fie luate. Bineînțeles, ne pare tuturor rău că trebuie să recurgem la asemenea măsuri. În ciuda eforturilor imense ale Portugaliei și Spaniei, iată ne, află, ne aflăm în situația în care trebuie să recunoaștem că s-au luat măsuri ne, uh, ineficiente în cadrul, măsuri, în cadrul procedurii de deficit excesiv. E clar că toate fondurile alocate din cadrul uh, fondurilor structurale și de investiție trebuie să fie alocate în cadrul unei economii funcționale, solide. Ne pare tuturor rău, dar există reguli care trebuie să fie respectate, pentru că dacă nu le respectăm, nu vom mai avea guvernanță. Dar, bineînțeles, cerem Comisiei să vină cu uh, măsuri și soluții uh, Uh, cât se poate de raționale, care să țină cont de statul despre care vorbim. Dacă ne uităm la articolul 23 din regulamentul privind uh, dispozițiile comune, vedem acolo că există măsuri uh, sau reguli cu privire la dimensiunea pedepselor, între ghilimele, Uh, aplicate și proporționalitatea acestora. Vreau să vă întreb uh, dacă ați făcut o analiză a măsurilor și volumului măsurilor um, când vom, veni, când vom vedea propunerea dumneavoastră, peste o lună oare, veți mai veni în fața noastră pentru a ne răspunde la întrebări? Mulțumim. Urmează domnul Omar G. în numele GUE. Dans l'article 23. Mulțumesc. E vorba de un dialog structurat uh, și toți uh, ne-am temut că răul se va întâmpla și iată, suntem în fața răului. Trebuie să ne aducem aminte că Parlamentul European a fost singura instituție care a combătut până în ultima clipă introducerea acestor condiționalități în uh, regulamentul general privind dispozițiile comune. Iată o incoerență. Consiliul dorește să nu aplice amenzi și Parlamentul a combătut această uh, condiționalitate și încearcă să comenteze o suspendare a fondului care pentru grupul nostru înseamnă sancțiuni injuste, absurde, și periculoase. Injuste pentru că fac ca regiunile să plătească prețul scump al uh, deciziilor politice și bugetare care nu intră în competența lor. Absurd din punct de vedere economic pentru că fondurile structurale uh, participă la creșterei Uh, investiții, locuri de muncă în regiuni mai puțin dezvoltate care sunt sinistrate așa cum uh, vedem în Portugalia și în Spania și aceste regiuni nu se mai pot ridica. Apoi, periculos pentru uh, proiectul european, pentru că politica de coeziune, vedeți dumneavoastră, nu este variabilă de ajustare a recomandărilor semestrului european și nu este și nu trebuie să fie nici în serviciul statelor care astăzi vor să închidă Uniunea Europeană în, în ceea ce numesc eu a o supraveghea și a o uh, pedepsi. Dacă Uniunea Europeană ar lua acest chip și ar lua această întorsătură, uh, ar, n-ar mai putea fi apărată. Vrem asta după Brexit? Este o întrebare pe care vă adresez. Și a doua uh, întrebare, sper că Uh, am tot spus că trebuie uh, sancționate uh, statele care încalcă și care periclitează proiectul european. Doamna Vana. Stimate domnule vicepreședinte, doamnă comisar, și verzii resping um, condiționalitățile macroeconomice, Considerăm că suspendarea fondurilor pentru Spania și Portugalia uh, reprezintă o măsură contraproductivă. De ce contraproductivă? Pentru că această măsură afectează regiunile și comunitățile și uh, pentru că vine cu sau reprezintă o dublă pedeapsă, pentru că aceleași regiuni și uh, comunități se luptă uh, deja cu diferite uh, dificultăți și, în plus, genul acesta de măsură va putea are potențialul de a dilua și mai mult solidaritatea în statele membre. Și în special în momentul acesta uh, în care suntem încă sub impresia referendumului din Marea Britanie, uh, e important ca Uniunea Europeană să nu transmită un semnal uh, negativ prin suspendarea acestor fonduri. Ei, uh, întrebările mele sunt următoare. Uh, Uh, următoarele. Doamnă Crețu, vorbeați despre acei mitigating uh, factors care sunt acești factori de atenuare pe care îi veți folosi și în ce măsură îi veți uh, folosi când vine vorba despre suspendarea uh, angajamentelor. Care sunt informațiile și datele exacte pe care ni le puteți oferi cu privire la acești factori de atenuare? Cred că Parlamentul European trebuie să fie clar uh, și corect informat pentru a putea continua acest dialog structurat. Și care sunt sumele bugetare la care vă referiți? de fapt. Și în plus vreau să vă atrag atenția asupra faptului că și dialogul nostru structurat ar putea să arate mai bine decât arată în momentul de față. Parlamentul European ar fi bine să vină și cu o rezoluție și să voteze pe marginea acestui subiect uh, foarte, foarte important. Dar asta a fost un aju. Mulțumim, doamna D'Amato. Grazie, Presidente. Il Movimento 5 Stelle critică il principiu... Mulțumesc, doamnă președinte. Mușcarea 5 stele este împotriva condiționalităților macroeconomice și nu uh, dorim subminarea coeziunii regionale. Sigur, acest uh, lucru uh, afectează mult autoritățile regionale și locale, duc la creșterea datoriei publice acest lucru afectează coeziunea. Vorbim despre articolul 23 și despre activarea sa împotriva a două țări care au fost nevoite să adopte măsuri draconice de austeritate. N-au nicio posibilitate de mișcare în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Politica poate să fie îmbunătățită, dar este principala sursă de investiții a Uniunii Europene. Implicarea Parlamentului în această suspendare a plăților în baza articolului 23 va fi importantă dacă dorim să avem o politică adevărată de redistribuire care promovează creșterea, uh, încurajează investițiile peste tot în Europa. Cred că astfel de criterii nu ajută aceste țări deloc. Trebuie să facem ceva împotriva euroscepticismului care ne preocupă. Avem două țări care uh, sunt într-o situație dificilă și uh, le loviți uh, și mai tare. Practic uitați de acest lucru. Ministrul portughez a spus că dintr-un anumit punct de vedere aplicarea acestei pedepse uh, Uh, ar uh, contracara uh, excesiv, deficitul excesiv. Acest lucru nu ar face decât să pedepsească oamenii la nivel local. Puteți să ne dați niște date concrete în legătură cu uh, situația acestor țări, care ar fi impactul acestor suspensii. Nu am auzit uh, nimic, există ceva uh, cifre. Apoi paragraful 16 din articol spune că Comisia în 2017 uh, va analiza din nou acest articol și va veni cu un raport și va veni și cu o propunere legislativă pe marginea acestuia. Acum, Uh, criza economică este mai rea decât uh, înainte, deci vă rog să faceți tot ce se poate. Nu-l văd pe domnul Brioa, așa încât acestea au fost întrebările din partea coordonatorilor uh, Comisiei Regii. Domnule Cataine, doamnă Crețu, aveți timp să răspundeți. Cine începe? Pot să vă rog să nu depășiți 4-5 minute, vă rog. Doamnă președinte, onorați membri, mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. O să încerc să răspund preocupărilor dumneavoastră pe cât pot de precis, după care doamna comisar Crețu uh, va intra în detalii. Vreau să subliniez un lucru și și anume Comisia are obligația legală de a acționa. Nu este o chestiune de voință politică, ci e vorba de obligație uh, legală. De aceea suntem aici. În al doilea rând, suspendarea sau suspendarea parțială nu constituie o sancțiune pentru motive întemeiate. În primul rând, nu afectează plățile. Nu va afecta plățile și de asemenea, pentru că guvernele pot să evite pierderile permanente, asta nu înseamnă că practic nu trebuie decât să îndeplinească angajamentele. Deci cele două uh, guverne în cauză au promus uh, statelor membre și propriilor uh, cetățeni să uh, se conformeze Uh, cu uh, partea fiscală și de îndată ce fac, uh, se conformează cu pactul fiscal, toate acestea vor fi depășite. Cred că nimeni din această sală nu crede că cele două guverne nu își vor ține promisiunea față de celelalte state membre și față de proprii cetățeni. Nu vreau să mă antepronunț în legătură cu viitoarele uh, decizii ale Comisiei, dar chiar în cazul, în situația în care am hotărât o suspendare parțială, vor fi uh, plăți într-un volum uh, semnificativ pentru cele două țări. Putem să spunem chiar de mai multe ori decât Uh, cele două țări au reușit să absorbă în această perioadă de programare până acum. Deci nici un program, proiect în curs nu va fi periclitat, nici unul. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, sunt sigur că acest lucru este clar pentru toată lumea. Motivul pentru care avem condiționalități în fondurile structurale este foarte logic. Avem condiționalități ex ante, și avem condiționalități ex post. Și motivul este că, dat fiindcă folosim banii contribuabului european, trebuie să ne asigurăm că acești bani uh, creează cu adevărat valoare adăugată și este folosit banul în mod uh, uh corect. Uh, colegiuitorii uh, Consiliul și Parlamentul European au subliniat că dacă mediul macroeconomic nu este favorabil, banii publici nu pot fi folosiți uh, în mod eficient și banii contribuabililor s-ar irosi. Deci de aceea avem și de aceea sunt atât de importante condiționalitățile ex ante și ex post pentru a folosi la maximum uh, banii contribuabilului. Dar uh, doamna comisar Crețu va continua. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Poate îmi permite să vorbesc română. Aș vrea să vă spun că împărtășesc uh, punctele de vedere exprimate de dumneavoastră aici. Uh, sunt convinsă că este vorba de um, măsuri de ultimă instanță, așa cum au subliniat și domnul Van Nistelrooy și domnul Coțolino și cei de la uh, conservativi, Uh, este foarte important să subliniez faptul că ceea ce discutăm noi astăzi acest lucru se întâmplă nu ca urmare a modului în care cele două țări au folosit aceste fonduri ci ca urmare a legislației adoptate de parlamentul european și de consiliu care condiționează performanța macroeconomică de fondurile structurale și de investiții. deci consiliul a adoptat cele două decizii referitoare la lipsa de acțiune efectivă din partea Portugaliei și Spaniei în perioada 2013-2015, în contextul uh, procedurii deficitului excesiv prevăzut în pactul de stabilitate și în acord cu articolul 23, așa cum spuneam, practic Comisia este obligată în mod legal să propună Consiliului suspendarea unor părți ale angajamentelor acestor țări pentru anul următor. Și repet, este vorba de angajamente nu de plăți. Uh, plățile vor continua să fie făcute. Uh, am uh, o mare, un mare sprijin și o mare admirație pentru cele două țări. Și știți că militez pentru ca țările să, și regiunile să-și reducă disparitățile. Și vin din săptămâna trecută, am vizitat Madeira, care a fost afectată atât de puternic de către Uh, incendiile care au avut loc astă, vară și am fost uh, bucuroasă că am putut ajuta această regiune cu fondul de solidaritate și vă dați seama cât de inconfortabil sunt astăzi să spun că vom fi nevoiți să suspendăm o parte din, uh, din angajamentele acestei țări pentru două mii șaptesprezece dar aceasta este legislația și eu sunt convinsă că așa cum am văzut uh, angajamentul uh, cel puțin al uh, guvernelor că în cincisprezece octombrie vor veni cu un raport în care vor arăta că fac pași importanți către pactul de stabilitate. nu aveam intenția de a pomeni cifre dar aș vrea să vă spun că portugalia are pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci douăzeci și șase de miliarde de euro Uh, iar uh, spania uh, în cadrul fondurilor de coeziune are treizeci și opt de miliarde de euro. pentru două mii paisprezece două mii șaisprezece v am arătat această schemă pentru două mii paisprezece două mii șaisprezece erau prevăzute opt doi miliarde în angajamente până acum portugalia a cheltuit unu cinci miliarde deci eu cred că sunt suficienți ca aș vrea să explic ceea ce jyrki a spus sunt suficienți bani de cheltuit până în anul două mii douăzeci când această mică parte dacă ar fi suspendată ar, produce efecte. deci uh, uh, cred că este uh, repet aceste țări au cheltuit foarte puțin din ceea ce s au angajat să cheltuie pentru perioada două mii paisprezece două mii șaisprezece suntem aici să ajutăm regiunile să folosească acești bani în beneficiul cetățenilor și al regiunilor. este un mod prin care consiliul a dorit să accelereze punerea în practică a măsurilor fiscale necesare pentru a se alinia pactului fiscal. în legătură cu factorii de atenuare acești uh, uh, mitigating factors de care m-a întrebat uh, doamna Bana, cred. În primul rând este vorba de rata de șomaj, care este într-adevăr foarte mare în ambele țări. De exemplu, nivelul suspendărilor poate fi redus foarte mult dacă se ia în considerare rata șomajului. De exemplu, dacă rata șomajului este mai mare cu 8% față de media uh, Uniunii Europene, uh, suspendarea fondurilor poate fi redusă cu 50%. Și fiți convinși că dacă va fi cazul să discutăm de o suspendare, vom lua în considerare toți acești factori care sunt uh, prevăzuți în, în regulamentele noastre, în articolul 3 din, aliniatul 3 din articolul 23. Mulțumesc. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Avem patru vorbitori, am o listă, mai dorește cineva să ia cuvântul domnul Boștinaru, al cincilea pe listă. Și doamna Valina, Valina, șase persoane. Domnule Roas, aveți cuvântul primul. Deci o să dau cuvântul uh, următorilor uh, membri ai Comisiei Regii. Un minut, poate puțin mai mult. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, din una dintre țările afectate de această măsură și aș vrea să fac uh, câteva observații preliminare. În primul rând, regulile trebuie să fie cât mai flexibile cu putință. De, uh, deciziile trebuie să țină cont de situația economică și socială a acestor țări și de circumstanțele din aceste țări. Iar consecințele negative pe care le-ar putea avea această măsură uh, pot să afecteze încrederea în instituțiile europene. Până acum, recomandarea Comisiei a fost făcută în iulie, dar vreau să știu care a fost impactul neaplicarea amenzii duce la o situație ridicolă. Cum putem să le explicăm cetățenilor noștri totala injustiție a acestei situații după anii de sacrificii pe care le-au făcut acești oameni? Și mă refer la sacrificii făcute nu doar de oameni, de popoare, ci de țară, de guvern. Uh, cum este posibil acest lucru într-o perioadă în care Uniunea Europeană vorbește despre uh, generarea de locuri de muncă și despre promovarea investițiilor? Cum se poate gândi uh, Uniunea Europeană să afecteze aceste investiții? Este o situație paradoxală, ca să nu spunem mai mult. Comisia cunoaște uh, investițiile care au fost făcute în Uniunea Europeană uh, Știți că impactul uh, va fi foarte mare asupra perspectivelor de investiții în Portugalia. Vă rog foarte mult să vă gândiți cu atenție și să cântăriți cu grijă impactul înainte de a lua orice decizie. Trebuie să vă gândiți la principiile din articolul 23, să vă gândiți înainte de a suspenda plățile către Portugalia și Spania. Doamna Rodriguez, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Suspendarea fondurilor pentru Portugalia este injustă, pentru că Portugalia a făcut eforturi de ajustare bugetară. Este o măsură injustă pentru că țara întreprinde reforme structurale și și-a asumat angajamente să îndeplinească regulile Pactului de Stabilitate și Creștere. Este o măsură injustă pentru că guvernul din Portugalia și-a asumat angajamentul uh, să facă schimbări uh, considerabile iar bugetele, uh, deficitele bugetare vor fi sub 3%. Această măsură nu va ajuta la lupta împotriva sărăciei și la creșterea economică. În plus, este o măsură inconsecventă, pentru că nu crede cumva Comisia că suspendarea finanțării europene va lucra împotriva politicii de coeziune? Uh, nu vă gândiți la impactul pe care l va avea asupra Portugaliei și Spaniei? Știți uh, cât euroscepticism va fi generat de această măsură? mai ales că acești uh, cetățeni ai Europei au trecut prin foarte mulți ani de austeritate. Uh, și aș vrea să mai spun ceva. Săptămâna trecută, și probabil că nu o să fiți surprinși de ce s-a întâmplat aici, domnul uh, Valsares Siso. Sí, muchas gracias. Bueno, pues... Mulțumesc foarte mult. Dialogul eh, termine siendo un dialog. Să sperăm că acest uh, dialog structurat nu va fi un dialog al surzilor, pentru că am tot ascultat uh, ceea ce a spus uh, Comisia. Bineînțeles, respect foarte mult reprezentanții Comisiei, dar practic Comisia spune nu vă îngrijorați, totul este bine, luăm doar câteva măsuri pentru că sunt niște reguli și trebuie să o facem, nu va fi niciun impact, nu va fi niciun impact economic. Și dacă este așa, atunci de ce ne mai aflăm aici? De ce ne mai pierdem vremea cu astfel de întâlnire? De ce generăm uh, furie și iritație? Dar, uh, după cum au spus și alți colegi, eu sunt împotriva acestor măsuri pentru că sunt injuste, pentru că vin la momentul uh, nepotrivit, pentru că sunt neproporționale, sunt disproporționate. Portugalia a spus asta și Spania a spus asta. O jumătate de milion uh, de locuri de muncă sunt create în Spania în fiecare an. Spania întreprinde reforme structurale și vom deveni țara cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Și acum se vorbește despre sancționarea Spaniei. Oamenii oamenii nu mai înțeleg nimic mai ales într-o perioadă în care populismul este în creștere. Practic, ne încălcăm principiile și distrugem orice posibilitate de viitor. Așadar, trebuie să fim mai echitabili, mai corecți și să nu creștem această lipsă de convergență. Trebuie să avem o politică bazată pe convergență și trebuie să, o, să încetăm să generăm incertitudine, mai ales în rândul celor care investesc în regiuni. Există uh, va exista un punct în care această incertitudine va duce la o paralizare a creșterii. Thank you, Mulțumesc, doamna Bresu, aveți cuvântul. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, este cumva un exercițiu fără rost sau pur și simplu nu înțelegem despre ce vorbim. Vorbim aici despre condiții, despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea articolului 23. Ok, două țări au făcut eforturi foarte mari și fac în continuare eforturi foarte mari, iar acum aceste state sunt pedepsite. Există tot felul de reglementări europene. Avem principiul solidarității de care trebuie să ținem cont. Uh, și există și um, măsuri de investiții. Bineînțeles, trebuie să menținem aceste investiții care au fost uh, demarate prin fondurile de coeziune. Acestea sunt singurele lucruri certe, singurele lucruri sigure care generează așteptări pozitive în economie. Și cred că toate aceste lucruri ar trebui să vă dea de gândit. Acum, uh, fie că a fost o idee neinspirată să avem un dialog structurat, fie să vă întoarceți la Consiliu și să le spuneți, iată, condițiile sunt întrunite. În schimb, uh, ne reprezentați pe noi toți și noi vă spunem că nu credem că sunt întrunite aceste criterii. Următorul vorbitor, doamna Valina, vă rog un minut. Sí, buenas tardes. Mire, en ese, yo creo que la suspensión de... Bună seara! Cred că suspendarea plăților este imorală și uh, poate că și ilegală. Este imorală pentru că nu puteți impune mai multă austeritate uh, acestor uh, popoare. Este o măsură inconsecventă pentru că scopul fondurilor este de a garanta coeziune socială, economică și teritorială, dar efectul va fi unul contrar. Efectul imediat va fi că se va genera foarte multă instabilitate. Este și o măsură ilegală pentru că articolul 23.11 spune că măsurile trebuie să fie proporționale și trebuie să respecte principiul egalității de tratament între statele membre, ținând cont de circumstanțele economice, de nivelul șomajului și așa mai departe. Și știți cât este de mare acest nivel al șomajului în uh, Spania. Apoi, uh, se vorbește și despre principiul egalității între statele membre de când uh, au fost adoptate criteriile de la Maastricht, majoritatea țărilor nu au îndeplinit criteriile de deficit. și de fapt s-a întâmplat de 114 ori potrivit unui institut din Germania. Unde este principiul egalității aici? În ceea ce privește uh, Spania și Portugalia, că au mai, acestea mai puține drepturi decât Germania și Franța? Mulțumesc, domnule Boștinaru. Un minut, vă rog. Da, un minut am să vorbesc. Doamna comisar, domnule comisar, n-am să vă invit, mai ales o anumită parte a comisiei, să recitim Stiglitz și acuza sa privitoare la ortodoxia lui 3%, pentru că mi se pare că ar fi o lectură foarte necesară. Dar haideți să ne oprim, să lăsăm pe Stiglitz ce propuneți dumneavoastră este în primul rând politic și moral incorrect pentru două dintre cele mai lovite de politica de austeritate state ale uniunii europene și vreți ca la austeritatea trecutului să luați măsuri care să o continue. numărul doi sancționarea regiunilor împotriva unor decizii, unor decizii și politici aparent luate de guvernele naționale este un lucru profund inacceptabil și este un lucru pe care Comisia de Dezvoltare Regională și Comitetul Regiunilor l-au respins dintotdeauna. Precedentul pe care dumneavoastră îl creați asupra politicii, viitorului politicii de coeziune, inclusiv pentru cadrul financiar actual, este extrem de grav și v-aș invita să vă uitați la efectele agregate ale acestor măsuri asupra statelor care implementează noua politică de coeziune Vă invit o clipă să vă aduceți aminte cazul României când, pentru motive discutabile, au fost suspendate șase programe operaționale. Nu în ultimul rând, acuzăm creșterea populismului și antieuropenismului. Înainte să blamăm forțele acestea, hai să ne uităm în oglinda, oglinda noastră. Dacă vrem să vedem viitorul Uniunii Europene după 2019, gândiți-vă ce veți face și ce sămânță veți cultiva în solul politic al Uniunii pentru ca acest Parlament să fie sprijinul Uniunii sau să devină obstacolul Uniunii. Mr. Bustinau, sorry. I'm sorry but I have to interrupt you. That's it. Îmi cer scuze, domnule Boștinaru, dar trebuie să vă întrerup. Domnul Fernandez, îmi cer scuze, nu am știut uh, că ați înlocuit pe cineva. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte greu uh, pentru mine astăzi. Este dificil pentru că Vreau să reprezint, uh, să reprezint uh, poporul din uh, Spania și guvernul spaniol care au făcut tot ce au putut pentru um, a lua măsuri. Este dificil pentru că vreau să rog din nou Comisia să reanalizeze această decizie. Dacă Comisia vrea să facă o astfel de suspendare, măcar să ne spună exact cum o să o facă, în ce formă se va face această suspendare. Poate fi o suspendare formală, iar Parlamentul poate să facă lobby pe lângă Consiliu să nu ia nicio decizie formală. Ce va face Comisia în, în legătură cu referendumurile ilegale din Ungaria și din Olanda pentru că au existat uh, aspecte legate de aceste deficite și de oprirea plăților. Ceea ce trebuie să facem este să ne gândim și la care sunt așteptările oamenilor. Uh, domnule comisar, doamnă comisar, dați-ne ceva concret Proiectul european este în mâinile dumneavoastră, să salvăm Europa împreună. A fost ultima întrebare în numele Comisiei Regi. Domnilor comisar, vreți să reacționați acum? Acestea au fost întrebările de la Comisia Regi. A înlocuit pe cineva de la Comisia Regi. I'm sorry. This is negotiated between... Îmi cer scuze, dar s-a avut loc o negociere între președinții celor doi comisii, iar uh, colegul care a vorbit înainte l-a înlocuit pe unul dintre colegii din Comisia Regii și el a folosit timpul Comisiei Regii. Aceasta este situația. Uh, domnule, doamnă comisar, doriți să interveniți? Domnul Katainen, 3-4 minute, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. S-a vorbit despre flexibilitate. Acolo unde Comisia a avut o marjă de manevră, vă asigur că am dat dovadă de maximă flexibilitate cu cele două state. Și tocmai de aceea Spania și Portugalia nu au fost amendate. Dar avem obligația legală de a propune suspendarea parțială a angajamentelor. Asta e scris în legislație. Nu știu dacă v-ați dat seama dar în momentul în care cele două guverne vor veni cu un uh, proiect de buget care să respecte angajamentele fiscale deja agreate, Comisia deci, în momentul respectiv, Comisia poate ridica această suspendare. Totul este în terenul statelor membre până la urmă. Niciun cent nu va fi pierdut în cazul în care guvernele vor face ceea ce au promis atât cetățenilor proprii cât și celorlaltor uh, state membre ale Uniunii Europene. Eu uh, sunt convins că cele două guverne vor face ceea ce au promis pentru că au promis și își dau seama cât de gravă este situația din țările pe care le reprezintă și nu vor să-și asume riscul unei înrăutățiri a situației economice. Deci totul e în mâna statelor membre. Unii dintre dumneavoastră spuneau uh, că Comisia vrea să, pedepse, să pedepsească regiunile pentru proasta performanță a guvernelor naționale. E greu de crezut că regiunile vor prospera dacă uh, la nivel național uh, lucrurile merg prost și reciproca e valabilă. Uh, Până la urmă, doar dacă există o economie națională solidă, poate exista o economie regională solidă și viceversa. Și tocmai de aceea avem aceste condiționalități macroeconomice. Cred că putem cădea de acord asupra unui lucru, și anume că nimeni nu-și dorește ca banii să se piardă. E posibil și e fezabil să nu se piardă bani în momentul sau atâta timp cât guvernele fac ceea ce s-au angajat să facă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Crețu. Yes, maybe uh, a few words. În primul rând, convinsă că acesta nu este un dialog al surzilor. Nu este, uh, noi suntem aici pentru a asculta punctele dumneavoastră de vedere și îngrijorările dumneavoastră am venit aici împreună cu colegul meu domnul vicepreședinte katainen tocmai pentru a asculta uh, uh, îngrijorările dumneavoastră și nu pentru a lua decizii pentru că nu putem noi lua decizii în numele colegiului nu putem spune noi cât se va suspenda uh, care programe se vor suspenda și deciziile se vor lua mai târziu după ce se vor fi discutate în colegiu. în primul rând așteptăm așa cum spuneam rapoartele celor două țări care s-au uh, angajat să vină cu, până pe cincisprezece octombrie cu uh, draftul proiectelor de buget care să se încadreze în deficitul bugetar. Deci știți foarte bine că uh, în, în acord cu ceea ce numim so-called six-pack, cele șase pachete, Comisia ar fi putut să ceară Uh, această penalizare de zero doi din produsul intern brut iar uh, spania și portugalia ar, uh, transmis, au transmis amândouă o cerere pentru a se anula această amendă aceea ar fi fost într adevăr o penalizare care ar fi, ar fi afectat enorm și pe termen foarte scurt aceste două țări. în această scrisoare practic spania și portugalia și au reafirmat angajamentul lor ca până la 15 octombrie să uh, vină în acord cu pactul de stabilitate și sigur că aș vrea să vă invit de pildă să l invit pe domnul Boștinaru să vină în locul meu dacă ar fi fost uh, comisar european și dacă ar fi fost obligat uh, ca de regulament să luăm această decizie cam cum ați proceda? deci noi am venit să vă ascultăm eu nu cred că aveți un sprijinitor mai mare al politicii de coeziune știu foarte clar ce înseamnă această politică de coeziune inclusiv în portugalia în spania în regiuni mai puțin dezvoltate știu foarte clar că în tratatul de aderare uh, tratatul uniunii europene politica de coeziune uh, a fost concepută tocmai Uh, pentru a reduce disparitățile economice sociale și teritoriale și acest lucru sunt convinsă rămâne o provocare pentru noi ca state dar trebuie să avem această dezbatere care vine ca un dialog firesc între dumneavoastră reprezentanți ai uh, populației din țările respective comisie și consiliu ca urmare a ceea ce domnul cozzolino a spus aici a legislației adoptată de parlamentul anterior și de uh, consiliul anterior. sunteți liberi ca și colegislatori să schimbăm aceste regulamente dar într adevăr pe de altă parte eu cred că aceste condiționalități uh, trebuie avute în vedere. domnul cozzolino vine dintr o, dintr -o zonă unde nu se respectă aceste macrocondiționalități uh, sudul italiei și îmi pare rău să spun acest lucru dar atunci când nu există un, uh, o dezvoltare economică nici impactul investițiilor noastre nu este pe măsura așteptărilor. știți foarte bine că avem regiuni unde practic uniunea europeană a pompat milioane dacă nu miliarde de euro fără ca aceste regiuni să, uh, să se vadă vizibil uh, în ceea ce privește locurile de muncă creșterea economică și înțeleg că în spatele acestei legături între Uh, uh, între, deficitul bugetar și condiționalitățile ex ante condiționalitățile ex ante au fost create tocmai pentru a crea o strategie în fiecare regiune și eu sunt mândră că datorită acestor condiționalități ex ante am reușit să avem strategii în fiecare țară în ceea ce privește uh, agenda digitală în ceea ce privește investițiile în toate domeniile deci practic în ciuda a ceea ce domnul gualtieri a spus aici cred totuși că aceste condiționalități reprezintă uh, uh, provocări pozitive pentru unele țări pentru că de pildă nu cred că e părerea mea personală nu cred că italia s ar fi mișcat atât de repede pentru a face o strategie națională până în anul două mii douăzeci în privința broadband ului în privința dacă nu am fi avut aceste condiționalități ex ante și aceste deadline uri până în decembrie două mii șaisprezece și vă pot da multe condiții în polonia de pildă uh, de asemenea am sorry so, so we, we have these ex ante conditionalities avem aceste uh, condiționalități exante care sunt uh, importante pentru a crea cadrul de investiții și pentru a avea un impact maxim asupra investițiilor la fața locului în regiune. Vă mulțumim, vă mulțumim, stimați comisari, mulțumim membrilor Comisiei Regii. Aceasta a fost prima rundă de negocieri, de fapt prima rundă de dialog pe marginea subiectului acestuia. A fost prima rundă a dialogului structurat și comisarii au înțeles uh, prea bine mesajul comis uh, Comisiei Regii. Vreau să subliniez faptul că membrii Comisiei Regii își înțeleg uh, rolul pentru viitorul politicii de coeziune, își înțeleg rolul pe care îl au pentru conservarea legăturii între uh, politica de coeziune și mai buna guvernanță economică. Înțelegem conexiunile, înțelegem situația, dar în același timp vrem să aflăm care sunt datele reale, care sunt circumstanțele, pozițiile, poziția Comisiei Europene și acțiunile întrevărzute. Și acum îi dau cuvântul colegului Gualtieri. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la slotul pentru Econ. Vom avea un uh, format ușor diferit. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de faptul că acesta este un dialog, deci uh, membrii au dreptul să pună și întrebări scurte, alocând mai mult timp unor declarații, deci există mai multă libertate când vine vorba de utilizarea acestui slot. Începe domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc vicepreședintelui Katainen și doamnei comisar Crețu pentru dialogul pe care îl purtăm astăzi. Comisia este obligată să vină cu o propunere de uh, suspendare a fondurilor structurale și de investiții, a angajamentelor. Această măsură se datorează faptului că Consiliul a constatat faptul că două state membre nu au luat măsurile necesare eficiente pentru, în, în cadrul procedurii de deficit excesiv suspendarea acestor uh, credite de angajament uh, este stabilită în lege, este o obligație care revine Comisiei conform acquis-ului comic, uh, european. Spun lucrurile acestea pentru că m-a deranjat faptul că mulți dintre antevorbitorii mei spuneau uh, sunt împotrivă pentru că întotdeauna am fost împotrivă. Ei bine, mie mi se pare că argumentul acesta este cam slab. Uh, dacă folosim genul acesta de argumente, cu siguranță nu vom avea prea mult succes pe viitor în colaborarea noastră. Deci, este vorba despre credite de angajament nu este vorba despre proiecte în curs, asta a spus deja Comisia, ci este vorba despre viitoare produse. Și nu este vorba aici despre o stornare a, creditelor, ci de o posibilă suspendare. Dar Uh, subliniez lucrul acesta pentru că suspendarea poate să fie eliminată odată ce condițiile s-au întrunit pentru genul acesta de măsură. Și Comisia are, din punctul meu de vedere, suficiente instrumente la dispoziție. Comisia poate stabili când și cum poate fi concretizată suspendarea. Spun asta pentru că sunt conștient de situația dificilă din Spania și Portugalia. Uh, cu toate acestea, personal aș face o diferență între cele două state. Spania este, este pe o anume cale, o cale care nu este, pe care nu se încadrează din punctul meu de vedere Portugalia. Deci, statele membre s-ar putea să fie scutite de suspendarea propriu-zisă. Uh, de asemenea, Condițiile cadru ale suspendării vor fi stabilite de către comisie în cadrul unei proceduri cât se poate de obiective. Aceasta fiind, acesta fiind contextul, mi se pare cât se poate de logic ca cei din comisie să vină cu o propunere. Dar, bineînțeles, fac și eu apel la inteligența comisiei. Este o obligație care revine comisie, comisiei, aceea de a veni cu această propunere îmi dau seama de lucrul acesta. Aceasta este părerea mea, dar și uh, uh, mulți dintre colegii mei sunt uh, de aceeași părere. Deci este întemeiată acțiunea întreprinsă de către comisie. Uh, pentru că nu vreau să mă lungesc, mă voi limita la încă o scurtă întrebare, și anume când anume are intenție Comisia Europeană să vină cu această propunere. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă din partea Comisiei? Domnul Katainen. Pe scurt, la ultima întrebare. Încă n-am luat o decizie. Nu avem un program Mâine, împreună cu doamna Crețu, ne vom adresa colegiului, vom raporta în fața colegiului și după aceea vom vedea ce e de făcut. Dar e drept uh, ce spune domnul Balz. Conform regulamentului, suspendarea poate să fie eliminată odată ce Comisia constată faptul că calea fiscală a fost uh, respectată până la urmă de către statul membru vizat. De fapt, uh, din punctul meu de vedere, domnul Balț spunea altceva. El întreba când vine propunerea. Dacă am înțeles bine, nu există un termen în regulament cu privire la momentul în care va surveni propunerea. Nu, nu e nimic uh, Uh, nicio regulă de genul acesta. Doamna Crețu vorbea despre un an, uh, se referea la aliniatul 10, uh, dar în regulament nu există niciun fel de normă cât se poate de clară cu privire la acest termen. Vreau să clarific. Doamna Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că tocmai dovedim importanța dialogului acestuia structurat uh, pe care Parlamentul European a încercat să-l obțină. De ce spun asta? Pentru că, iată, intrăm într-o discuție uh, politică, economică, juridică, contabilă și toate la un loc. Domnule comisar Katainen, vreau să vă întreb de ce domnul uh, comisar Oettinger uh, chiar astăzi a, spus în Portugalia că statul are nevoie de un nou program de asistență financiară. Deci, uh, cum, cum stau lucrurile de fapt? Dar haideți să vedem despre ce vorbim. Domnule în dumneavoastră sunteți într-o oarecare măsură responsabil pentru investiții. Dacă mă uit la situația din cele două state și în special uh, mă uit la Portugalia, ne dăm seama că statul acesta cu un nivel înalt de investiții este uh, slăbit uh, de obligațiile care îi revin de a respecta pactul de stabilitate și creștere și de acel six-pack. Dar, de fapt, fapt, statul acesta are nevoie în momentul de față de capacitatea de investiții europene prin intermediul fondurilor structurale și asta în primul și în primul rând. Pentru că știți că nivelul de uh, îndatorare la nivel național, dar și la nivel de gospodării, nu prea permite investiții uh, interne. După aceea, planul EFSI, uh, planul Juncker n-a prea ajutat economia uh, portugheză pentru că Portugalia a obținut din acest fond doar vreo sută și ceva de milioane de euro. Deci, dinamica investițiilor nu trebuie să fie um, distrusă. Doamna comisar Crețu spunea că nu e chiar așa de grav, că măsurile sunt temporare, că au efect pe termen scurt. Dar știți bine că odată ce ne confruntăm cu o economie atât de fragilă și care încearcă uh, din toate puterile să se redreseze, orice fel de semnal negativ uh, oferit uh, investitorilor minează orice fel de politică de investiție. Deci trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Uh, cu atât mai mult cu cât, dacă mă uit la situația din Portugalia, deficitul Portugaliei va fi unul de 2%. 2,5%. Ce vreți mai mult? Deci, iată, pe bazele acestea ar trebui să purtăm dialogul nostru structurat. Dar bine, regulile sunt și ele importante, trebuie să le analizăm. Dacă Consiliul a estimat că putem avea sau putem să nu avem niciun fel de sancțiune, niciun fel de amendă. Oare n-ați putea accepta din partea Parlamentului European o recomandare de eliminare a suspendării? să spuneți că, bine, vom suspenda acum, ei ne vor arăta bugetul și după aceea vom uh, reveni asupra deciziei. Ei, eu cred că ar trebui să așteptăm mai întâi uh, bugetul pe care vor, îl vor arăta aceste state și mai apoi uh, să luăm o decizie. De ce uh, n-am putea face lucrul acesta? Ați venit aici în expo- explorare, nu? Oare o asemenea recomandare din partea Parlamentului European nu v-ar putea conveni? N-ați putea o accepta? Mulțumesc! the slot is over, but I'm sure. Uh, slotul uh, s-a închis. Uh, acum avem Luke pentru ECR. Da, um... Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi, dați-mi voie să vă spun că nu sunt de acord cu cele spuse de către comisie. Uh, în ceea ce privește suspendarea doar a angajamentelor și nu a plăților. Uh, Comisia spunea că nu se va pierde niciun ban în cazul în care statele membre se ridică la nivelul așteptărilor. Mi se pare o atitudine naivă. De ce? Pentru că planificarea investițiilor va primi un uh, pumn în față. Riscurile investitorilor vor crește atâta timp cât știu că cofinanțarea depinde de uh, măsurile luate de către Guvernul Național. Și știm prea bine că rare ori angajamentele au fost uh, până la urmă îndeplinite de către guvern, guvernele naționale. Prin urmare, această măsură va duce la o scădere a investițiilor și o, va fi un pumn în figura planificărilor de investiții. De asemenea, uh, spuneau oameni aici că măsurile sunt uh, nepotrivite pentru că e, e rău să afectăm uh, regiunile și comun, uh, comunitățile. Nu sunt neapărat uh, de acord cu aceste argumente. Nu sunt uh, nici de acord cu argumentul euroscepticismului. Dar, totuși, acest uh, euroscepticism, trebuie să recunoaștem, ar crește în cazul în care uh, regulile stabilite la nivel european ar fi încălcate încă de către sau chiar de către instituțiile europene. Deci, iată, regulile există, trebuie să le folosim într-o manieră inteligentă, zic eu. genul acesta de suspendare, bineînțeles că s-ar putea să nu afecteze regiunile. Uh, de ce? Pentru că odată suspendate, până la urmă decizia cu privire la fondurile rămase va, vor, va fi luată de către guvernele naționale, iar guvernele naționale ar putea lua decizia dar a nu afecta regiunile cu uh, prin măsurile luate. În cazul în care fondurile ar fi alocate în maniera aceasta inteligentă, am putea evita, bineînțeles, efectele negative asupra comunităților și regiunilor din respectivul stat. De asemenea, eu consider că și Comisia Europeană ar putea lua niște decizii mai inteligente în ceea ce privește pragurile de cofinanțare uh, Acestea ar putea fi ajustate astfel încât, până la urmă, ă, investițiile să poată fi ă, făcute și să poată fi făcute într-o manieră mai inteligentă și mai eficientă. O schimbare a regulilor, o regândire a regulilor ar putea duce la sprijinirea tocmai acelor proiecte care sunt într-adevăr necesare. Și asta ne dorim cu toții. Ă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în în uh, Grecia, unde se folosesc pentru proiecte doar fonduri europene. Uh, deci dacă mă uit acolo, mă întreb dacă genul acesta de politică n-ar putea fi uh, adoptată și pentru alte state. Oare nu s-ar putea canaliza într-o manieră mai eficientă fondurile europene spre uh, acele proiecte care sunt într-adevăr importante? Cine dorește să intervină? Domnule Cantainen? Mulțumesc. În primul rând, nu vreau cu siguranță să comentez uh, știrile pe care le-am văzut în legătură cu viitorul Portugaliei. Nu este o chestiune pe care doresc să o comentez sau coment, uh, Comisia dorește să o comenteze. Intenția noastră comună este de a susține Portugalia, de a merge mai departe și de a se întoarce la o creștere durabilă. Deci, nu e nevoie de uh, o destabilizare în momentul de față. În al doilea rând, doamna Beres a spus că Portugalia are nevoie de toate mijloacele posibile pentru a uh, susține investițiile publice și private. Sunt cu totul de acord. Nu vreau să mă antepronunț uh, în legătură cu ce va face Comisia în continuare, dar dacă hotărâm să suspendăm o parte a angajamentelor, oricum, uh, Uh, vor fi plăți semnificative care vor fi făcute acestei țări. De asemenea, există un volum imens de angajamente nefolosite, uh, chiar și în cazul unei uh, suspendări parțiale am putea să spunem că mult mai mult decât vreo țară a putut să absoarbă în această perioadă de programare. propunerea noastră în legătură cu suspendarea zero. Nu pot să mă antepronunț în legătură cu decizia pe care o va lua Comisia în această fază. Și un ultim comentariu. Vorbim uh, cu toții despre o perspectivă în timp. Portugalia și uh, Spania vor veni cu un uh, proiect de plan bugetar pe 15, până la 15 octombrie. Comisia va evalua aceste planuri așa cum face cu fiecare uh, proiect de plan bugetar al fiecărui stat membru. După ce vom face această evaluare și dacă există o legitimă uh, un motiv legitim de a suspenda sau dacă țările uh, însă uh, își respectă angajamentele, atunci noi putem să ridicăm această decizie. Decizia de suspendare poate să apară în această toamnă, dar și decizia de a ridica această uh, decizie. Mulțumesc. Nu, nu e posibil, spune președinte. Silvi Gular. Nu este corect. Am lăsat uh, timp Comisiei să răspundă uh, întrebărilor uh, mele și lăsat să răspundă la întrebările domnului Balț. Dacă avem reguli, să le respectăm. Nu acum, trebuie să mergem mai departe cu Silvi Gulah. Da, sunt uh, de acord cu Berluche. Fiecare uh, membru trebuie să primească un răspuns. Eu vreau să vă spun că dezbaterea pe care o, o purtăm astăzi, vă mulțumesc că sunteți aici, domnule vicepreședent, doamna comisar, este foarte simbolică pentru stadiul construcției europene. Avem uh, impresia că trebuie să ne uh, alegem uh, tabăra. Uh, trebuie să ne alegem tabăra, nu să facem uh, lucruri uh, comun. Noi suntem, ori suntem pentru cei care vor uh, reguli uh, flexibile, alții care vor reguli uh, rigide, unii sunt din sud, unii din nord. Vreau să vă invit să vă gândiți la 3-4 aspecte care sunt importante. În primul rând, toată lumea este de acord că impactul crizei în țările uh, respective trebuie să fie gândită și din perspectivă umană. Am făcut uh, Europa împreună nu ca să îi pedepsim pe unii, mai ales pe unii care sunt în suferință, neglijând că există un nivel regional, un nivel național. Deci nefericirea unora privește pe toată lumea. Șomajul în rândul tinerilor privește pe toată lumea, nu e vorba de nord și de sud. Apoi erodarea uh, încrederii uh, Uh, în Europa care există de, din nord în sud, pentru că pentru fondurile structurale trebuie să fie și țări care să contribuie, trebuie să fie contribuabili care au sentimentul că banul lor este bine folosit și uh, banii nu cresc uh, în copac și este ridicol să ne comportăm ca și cum uh, Uh, sudul ar fi sărac și nordul uh, bogat. Uh, peste tot există contribuabili europeni care finanțează bugetul și au dreptul să știe ce să face cu banul lor. În al treilea rând, importanța regulilor. Avem impresia că aceste reguli nu au fost uh, Uh, votate. Au fost 469 uh, de voturi pentru acest regulament și în calitate de raportor privind uh, uh textul six-pack, cred că Comisia ar și-ar face onoare să fie mai echitabilă și să nu facă nicio excepție. De îndată ce fiecare și-a făcut curat în uh, ograda proprie, trebuie să vadă ce poate să aducă uh, Europei. Comisia încearcă să găsească o a treia cală. Personal vreau să vă încurajez să încercați în acest joc foarte greu uh, de a respecta regulile, de a reaminti regulile, dar în același timp să le aplicați în mod inteligent, astfel încât să facă cât mai puțin rău. O să pun o întrebare tehnică. Care este consecința pentru viitor? Uh, pentru că toată lumea dă din mâini și spune a, nu va avea un impact uh, prea mare asupra proiectelor care sunt în curs. Însă putem să facem astfel prin calendarul pe care l-a indicat ca impactul să fie cât mai mic pentru viitor, pentru că investițiile sunt pentru viitor și dorim cu toții ca Europa să aibă un viitor. Foarte mult, aș vrea doar să precizez, așa cum uh, spunea domnul președinte Gualtieri, că potrivit uh, regulamentelor care guvernează fondurile europene, nu există nici uh, un deadline pentru a suspenda aceste fonduri. Pe de altă parte, fiți convinși că noi, ca și comisar, ca și membri ai Comisiei, vom informa Comisia Europeană și mi se pare uh, we expect an opinion, of course, from the European, from the European Parliament. O să, așteptăm o recomandare și așa cum am spus, suntem uh, aici uh, pentru a uh, ține cont de propunerea dumneavoastră pentru a discuta și după proiectul de buget depus de cele două țări. Așa cum s-a spus, va fi o decizie luată de întreaga comisie. Îmi place foarte mult ideea dumneavoastră a perspectivei umane. Uh, și uh, cred că nu facem politică de dragul politicii, ci facem uh, politică pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Uh, politica de coeziune este Uh, politica cea mai uh, concretă, palpabilă și vizibilă care arată cum funcționează aceste discrepanțe. Mă îngrijorează ceea ce a spus în legătură de această divizare între nord și sud, est și uh, vest. Cred că este foarte periculos să mergem pe această cale. Solidaritatea trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitățile și avem legislația și trebuie să aplicăm legislația. Dar așa cum am spus la început, aceste țări au avut uh, foarte mulți bani uh, necheltuiți din 2014, 2015, 2016, angajamentele pentru acești trei ani. Deci, dacă va apărea o suspendare, va fi uh, cu referire la o parte din uh, angajamentele pentru 2017 și nu mă aștept ca aceste țări să aștepte până în 2020 când uh, vor apărea efectele. Deci pe termen scurt pot să vă asigur că nu se pierde niciun bănuț. Sunt de acord cu dumneavoastră însă că este uh, un semnal politic, este o sensibilitate și uh, are o simbolistică. Deci vreau să găsim un echilibru între nevoia de a respecta regulile care au fost uh, adoptate de Consiliul și de Parlamentul European și uh, imaginea pe care o proiectăm în legătură cu întreaga Europa. Mulțumesc, Maria, Marisa Matiaș. Doamnă comisar, domnule comisar, vicepreședinte, o să aștept câteva clipe. Purtăm acest dialog și uh, o să uh, repet poziția noastră, riscăm să transformăm totul într-o uriașă farsă Poate că, efectiv, uh, decizia este luată, ceea ce ar fi o crimă față de proiectul european sau ce a mai rămas din acesta. După cum știți, portughezii și spaniolii au suferit consecințele unei austerități stupide an de rândul. Uh, încă uh, plătim consecințele. Domnul Cataner vorbește despre suspendare ca și cum ar fi un stimulent. Nu e vorba de așa ceva. Știu că comisarii european uh, uh, vorbesc uh, o limbă stranie, dar nu putem să vorbim, domnule Katainen, de un stimulent în acest caz. Dacă v-aș spune că vă suspendăm jumătate din salariu, ce ați crede că e vorba de o penalitate sau de un stimulent? Uh, suntem uh, confruntați cu un uh, cinism pentru că pedapsa este prezentată ca o încurajare, ceea ce nu este adevărat. Spania și Portugalia au fost sever pedepsite în ultimii ani și ce propunem acestor țări? Propunem să se aplice sancțiuni absurde, nedrepte și contraproductive să obligăm aceste țări să reducă investițiile și asta pentru nimic? Pentru că în ceea ce privește investițiile avem un nivel minim și atunci punem totul sub semnul întrebării, periclităm absolut tot ceea ce s-a realizat. Știu că acest lucru este foarte dur, Dumneavoastră uh, îndulciți uh, pilula în lucrurile astfel, însă uh, veți arunca țările respective într-o stare de fragilitate permanentă, iar Comisia va impune niște opțiuni care au fost uh, respinse. Ăsta este un sabotaj. Vreți ca aceste popoare să accepte abuzul și arbitrarul cu forța și să nu poată să hotărască ele însele? Cred că acest lucru periclitează viitorul proiectul uh, viitorul proiectului european. Acesta va muri atunci când Comisia va uh, adopta o decizie atât de rușinoasă în legătură cu suspendarea fondurilor structurale. Uh, Uh, veți arăta astfel mediocritatea liderilor europeni uh, care au adus proiectul european în această jalnică stare. Știu că vă veți găsi întotdeauna un loc de muncă la Goldman Sachs, uh, dar sunt, veți fi groparul proiectului european. Mulțumesc! Sigur, Ernest Turtanson pentru versi. O să vorbesc spaniolă. Bună seara! Este evident că înțelegeți uh, sentimentul Parlamentului. Suntem împotriva acestei măsuri. Este evident, este concluzia care se impune. Însă aș vrea să mă întorc puțin în timp, doamnă, domnule, la dezbaterea care a avut loc pe marginea bugetului uh, Spaniei. ne-am îndepărtat uh, de obiectivele fixate, însă ați constatat am arătat acest lucru. Reforma fiscală va uh, avea consecințe asupra uh, componente sociale, dar ați închis ochii, era un an electoral, nu era grav. Noi, verzi, am spus-o. Autoritatea bugetară independentă de la Madrid uh, trăsese deja un semnal uh, de alarmă. Uh, impozitele au scăzut, Uh, ați văzut aceste lucruri și ați închis ochii totuși. Responsabilii uh, politicii bugetare închid și ei ochii și apoi se iau măsuri de sancționare. Ce impresie vor avea cetățenii? penalizați uh, ceea ce comunele și municipalitățile nu au făcut și încurajați într-un fel pe cei care nu au respectat regula jocului. Deci este o situație din Kafka și poate că ar trebui să vă gândiți la reguli. Ele sunt dogmatice, ineficiente. An după an uh, facem echilibristică, încercăm să aplicăm regulile, ne jucăm cu acestea și nu reușim. Aceste uh, reguli poate că nu sunt de respectat, poate că am progresat dacă am acceptat acest lucru. Trebuie totuși să vă spun că uh, Comisia aplică uh, regulile în mod discreționar. Uh, se bate să impună sancțiuni, însă nu utilizează și alți parametri care uh, ar putea să ia locul sancțiunilor. Vreau să spun trei lucruri. Vreau să vă întreb dacă ați făcut un studiu privind uh, impactul uh, social al scăderii fondurilor. Apoi, am fost foarte mirat, domnule Katainen a spus, nu se va întâmpla nimic pentru că există atâția uh, bani, uh, uh, nu au fost absorbite fonduri uh, și chiar dacă are loc o suspendare, vor exista fonduri disponibile. Aveți totuși programe a căror menire este să ajute statele prin intermediul fondurilor. Uh, sigur, aceste programe ce sunt un eșec? trebuie să vă puneți o întrebare. Uh, Roberto, da, o să închei imediat. Dacă comisarul nu răspunde, nu e grav. E același lucru. Poate că o să primesc răspunsul mai târziu. În ceea ce privește pe colegii mei, suntem cu toți de acord să spunem că condiționalitatea macroeconomică este nefastă, chiar dacă am votat uh, pentru ea. De ce Uh, să nu pregătim pentru plenara viitoare uh, o moțiune în care să încercăm să blocăm uh, să o rezoluție și să cerem Consiliului să pună capăt acestui proces. 30 de secunde, domnule președinte Katainen. Din păcate nu am, nu am timp să răspund cum se cuvine la întrebarea dumneavoastră. Noi uh, ne-am îmbunătățit asistența tehnică pentru a ajuta statele membre să absoarbă fondurile structurale. Este la un nivel total diferit decât înainte. Așa cum spuneam uh, și anterior, nimeni nu va pierde niciun cent odată ce guvernele vor face ceea ce au promis. Și eu cred cu tărie că cele două guverne sunt uh, dispuse să facă ceea ce au promis. Nu din cauza legii europene, ci pentru că asta va ajuta țările să revină pe creștere dacă cineva crede că cele două țări uh, nu își vor îndeplini promisiunile, atunci da, vor fi probleme, dar eu nu cred că se va întâmpla așa. Thank you for the FDD. Mar Mulțumesc, Marco Vali, din partea FTD. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt nici uh, spaniol, nici portughez, uh, sunt din Italia. Sunt uh, una dintre acele țări care mm, cred că a făcut o prostie să subscrie la aceste reguli despre care vorbim acum. Țări precum Germania, care nu respectă regulile. Noi acum încercăm să vedem ce putem să facem pentru a crea un echilibru. Nu vrem uh, doar să sancționăm sudul Europei și nu trebuie să facem asta. Dacă există o problemă economică și politică, atunci uh, trebuie să găsim soluții și nu doar uh, să lăsăm uh, totul uh, să o ia razna până când ajungem la o situație în care țările au nevoie de sprijin sau în care se regăsesc în situația de a li se bloca fondurile. Practic, se vorbește despre țări precum Olanda, Germania, care ajung cu proceduri mai avantajoase, la fel și Franța. Îl auzim uh, pe Juncker vorbind uh, de Franța, parcă-l aud uh, încă vorbind Ideea este că sistemul nu funcționează, dar noi trebuie să ne concentrăm pe problema economică și monetară. Și, într-adevăr, Stiglitz a, a tras un semnal de alarmă și a spus dacă vrem Uniunea Monetară și Economică pentru o zonă care nu este integrată și dacă cerem uh, să se facă schimbările greșite și ne îndreptăm tot mai mult spre aceste mișcări nepopulare, atunci Uniunea Europeană Uh, va dura, uh, mai, nu va dura prea mult, nici măcar până la sfârșitul mandatului nostru. Deci cred că trebuie să ne concentrăm uh, pe aceste lucruri. Această politică monetară și economică nu poate să funcționeze perfect pentru atâtea țări. Trebuie să încetăm să mai apărăm cu religiozitate aceste măsuri și proceduri și trebuie să vorbim mai rațional pentru ca acest bulgăre de zăpadă să nu ia proporții. Deci cred că trebuie să gestionăm lucrurile, să nu lăsăm uh, lucrurile să scape de sub control. Trebuie să găsim soluții clare ce vrem să facem cu această uniune economică și monetară. Nu cred că trebuie să continuăm să mergem mai departe cu aceste sancțiuni uh, prostești care sunt uh, aplicate pentru unele țări, dar nu și pentru altele și pentru că asta creează dezechilibre. Ați văzut studiile FMI, de exemplu care vorbesc despre Germania și despre cifrele acestei țări, dar nu se face nimic în privința Germaniei. Deci trebuie să fim foarte precauți, pentru că o să îi afectăm pe cetățeni care sunt deja afectați. Pe scurt, uh, toată lumea este de acord că oamenii din Spania și Portugalia au suferit foarte mult în ultimii ani. A fost uh, o situație tragică pentru oamenii de rând care și-au pierdut locurile de muncă, care și-au pierdut speranța pentru viitor. Însă am, am văzut și câteva semnale încurajatoare. De exemplu, economia Spaniei crește în momentul de față foarte rapid, dar există totuși o cerere mare de noi locuri de muncă și pentru asta este nevoie de stabilitate. Iar stabilitatea intervine atunci când uh, toată lumea începe să creadă că țara a ieșit din, din problemele structurale. A doua problemă este că solidaritatea europeană se bazează pe statul de drept. Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept, care a înlocuit regula celui mai puternic. Statul de drept înseamnă că toată lumea își uh, joacă propriul rol. Avem o responsabilitate comună, împărtășim această solidaritate și toată lumea trebuie să participe. Altfel, dacă nu avem încredere unii în ceilalți, nu va exista solidaritate. Nu va exista nicio Uniune Europeană solidară. De aceea, Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, trebuie să fie foarte precaută și să aplice aceleași reguli în mod similar în uh, toate țările. Acum, uh, chiar dacă va exista voința politică de a încălca uh, legea, nu o vom face. Dacă cineva vrea să schimbe regulile sau legile cu orice preț, atunci uh, trebuie să o facă, dar noi trebuie să ne asigurăm că acele reguli vor fi implementate. Thank you, Mr. Mono. Domnul Mono. Doamnă comisar, domnule vicepreședinte, încă o dată Uniunea Europeană încearcă să uh, se substituie statelor suverane. Cuvintele cheie pentru dumneavoastră sunt reformă structurală, dar în spatele acestor cuvinte se ascunde mai multă de reglementare, mai multă captare a piețelor naționale și a bogăților. Este un liberalism pe moda bruxeleză impus de Berlin pentru a uh, salva zona euro. Astăzi, uh, victimele sunt Spania și Portugalia. Uh, Spania riscă să primească 28 de miliarde de euro amendă și este vorba despre suma pe care vreți să o înghețați. Deci, practic, riscați uh, să periclitați redresarea economică a Spaniei. Aceasta face parte din șantajul instituțional de la Bruxelles și este Uh, o negație a vocației uh, fondurilor de coeziune. Scopul lor este să reducă disparitățile. Logica lor este autonomă, dar aici condiționați aceste fonduri de politici de austeritate represive. Ori regula este cofinanțarea uh, cu dumneavoastră, fondurile structurale vor deveni inoperabile în totalitate. Deci uh, este absurd să le cereți statelor să cheltuiască mai puțin dacă vor să uh, primească mai mult. Deci vă cer să nu vă atingeți de fondurile structurale pentru Spania și Portugalia. Mai mult ca oricând avem nevoie de o Europa a națiunilor și popoarelor suverane pentru ca acestea să dispună de propriile resurse cu, ban- cu banca lor națională, cu moneda lor. Această constatare tristă nu ne necesită un răspuns din partea dumneavoastră. Um, Aș vrea să comentez totuși. Distins uh, deputat, spuneați că Comisia vrea să condiționeze fondurile structurale de austeritate. Dacă vă uitați la regulament, nu avem spațiu de manevră, pentru că fondurile structurale au condiționalități ex ante și ex post. Spuneați că fondurile structurale au propriul temei juridic. Nu trebuie să ne certăm pe această temă. Este suficient să citim regulamentul așa cum este acesta redactat. Condiționalitate ex ante pentru ca uh, fondurile să funcționeze corespunzător și ex post pentru ca statele să fie stimulate să aloce finanțarea națională pentru a obține cele mai bune rezultate din, uh, pentru banii investiți ai contribuabililor. Mai spuneați de asemenea că statele membre ar trebui să nu se supună unor reguli uh, fiscale sau unor aranjamente de rezoluțiune bancară în Europa. Dar asta înseamnă că nu avem o economie comună. Cred că economia europeană se bazează pe competitivitate, dar și pe răspunderi, răspunderi pe care le avem unii față de ceilalți și solidaritate. pentru că o problemă în stat, într-un stat membru se poate răspândi și dincolo de granițe. Gunnar Hockmark acum. Mulțumesc, domnule președinte trei observații. În primul rând, cred că este îngrijorător că atât de mulți uh, membri pornesc de la prezumția că statele membre nu își îndeplinesc angajamentele în baza procedurii de deficit excesiv. Cred că aceasta este o problemă mai mare. Nu este responsabilitatea noastră aici, nici a Comisiei. Aceasta este responsabilitatea guvernelor și a parlamentelor din aceste țări. Am suferit cu toții uh, vremuri dificile, dar dacă alegi uh, să crești uh, cheltuielile în perioadele cele mai dificile, subminezi stabilitatea și investițiile. A doua reflexie pe care vreau să o exprim este că Uniunea Europeană este o uniune legală. Dacă legiferăm reguli, atunci cred că putem să le cerem tuturor statelor membre să respecte regulile, pentru că altfel nu mai avem nevoie de reguli, altfel nu mai suntem o Uniune. Aceste reguli legate de plata cotizațiilor de membru uh, trebuie să se aplice. Diferite state membre plătesc diferit. Avem reguli privind uh, respectarea stabilității fiscale. Există reguli pentru când nu sunt respectate aceste reguli și există reguli privind diferitele fonduri. Și dacă noi, ca Parlament, sugerăm că am uh, legiferat uh, niște reguli, dar n-am vrut neapărat să o facem, a fost doar așa o declarație, atunci, dragi colegi, practic subminăm credibilitatea nu doar a Pactului de Stabilitate, ci a Uniunii Europene și, practic, subminăm economia europeană. Pentru că dacă acceptăm că problemele din uh, statele membre vor fi uh, soluționate prin uh, deficite tot mai mari, vom fi afectați tot mai mult de șomaj și de investiții tot mai scăzute. Domnule președinte, domnilor președinți, Noi, ca Parlament, sprijinim respectarea statului de drept, răspunsul poate fi unul singur. Putem să discutăm uh, cum se vor decide aceste suspendări, e adevărat. Dar trebuie să ținem minte un lucru, și anume că țările în deficit își vor îndeplini angajamentele asumate prin procedură. Unii spuneau că nu am avut uh, această intenție de a legifera ceea ce am legiferat, dar uh, a, cu asta avem o problemă mult mai mare legată de economia europeană, stabilitatea financiară și creșterea pentru viitor. Uh, amenințarea nu este respectarea regulilor. Amenințarea este dacă ne facem o politică și o dogmă din nerespectarea regulilor. Și vreau să subliniez un lucru comisiei. Dumneavoastră sunteți acolo să vă asigurați că respectăm regulile și nu le încălcăm. Foarte pe scurt, vă rog, doamna comisar Crețu. Vreau să vă asigur că suntem aici să demonstrăm că Comisia acționează în conformitate cu regulile. Aveți dreptate. Este prima dată când uh, are loc această procedură. Dar aș vrea să vă spun că puteți conta pe noi și mâine vom informa colegiul în acest sens. Nu este în interesul nostru să tăiem din fonduri sau să aplicăm regulile orbește. Așa cum spuneați, avem niște reguli care au fost adoptate de Parlament, de Consiliu și trebuie să ne implicăm împreună pentru a găsi o soluție dacă vrem ca lucrurile să fie diferite. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre managementul comun și responsabilitatea comună între instituțiile europene și statele membre. Cred că ar trebui să lucrăm mână în mână și nu să dăm vina unii pe ceilalți uh, ce e bine la nivel național și ce e rău la Bruxelles sau la Strasburg. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira. Obrigado, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor uh, comisari. Primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este că Um, marea majoritate din uh, Parlament s-a declarat împotriva suspendării fondurilor. Noi nu cerem uh, Comisiei să încalce regulile. Noi cerem un singur lucru și anume ca Comisia să interpreteze regulile într-un mod inteligent și să nu uh, ia o decizie injustă și contraproductivă care să creeze o situație pe care oamenii să nu o poată înțelege. Pentru că, până la urmă, oamenii vor înțelege asta ca pe o pedapsă. Deci cred că ar trebui renunțat de tot la ideea amenzilor. Spuneați că, potrivit uh, regulilor, trebuie să faceți o propunere de suspendare a plăților, dar uh, nu există cumva reguli care să prevadă o limită minimă pentru suspendarea fondurilor, o regulă care să spună că, nu știu, nu poate să fie zero. Știți că nu există o astfel de regulă. Deci, între zero și limita superioară, Comisia are puterea discreționară de a defini uh, numărul și suma, cuantumul fondurilor care vor fi suspendate. Așadar, dacă ar fi să faceți o propunere de suspendare a fondurilor, orice sumă peste zero, un euro să zicem. Nu există regulă care să vă oprească să faceți asta. Este la latitudinea dumneavoastră. Deci, uh, dacă spuneți uh, nu am uh, spațiu de manevră, trebuie să respect regulile, dar atunci, dacă nu există nicio regulă, ce vă oprește să aplicați sancțiunea zero? euro. Știți că nu există o astfel de, de mm, regulă. Practic, uh, uh, doamna Pervanș Berez v-a propus să faceți această suspendare în cuantum zero. Și uh, domnul Katainen nu a spus că este contrar regulilor, pentru că chiar nu este împotriva regulilor. Și asta nu afectează uh, și nu limitează puterile comisiei, pentru că sunt prerogative discreționare. Puteți să aplicați regulile astfel încât să evitați o decizie injustă. Așadar, uh, când comisia își folosește prerogativele uh, discreționare, trebuie să țină cont de impactul asupra țărilor vizate. Așadar, vă rog să nu spuneți că nu va exista un impact pentru că de mai multe ori în această seară ați spus că nu va exista un impact. Ați vorbit uh, despre acel uh, briefing, dar acolo se spune că decizia nu va avea un impact imediat asupra proiectelor și investițiilor în curs. Dar mai există o parte pe care se pare că nu ați citit-o, sau pe care poate ați omis-o, care spune că decizia de a suspenda fondurile ar întârzia investițiile. Și bineînțeles că nu este un lucru benefic pentru Spania și Portugalia. Oricum există o întârziere a investițiilor. Practic, suspendarea este deja în vigoare și periclitează investițiile în Spania și Portugalia. Este o decizie injustă, este o decizie foarte importantă. Puteți să aplicați regulile, dar puteți să luați o decizie corectă, justă pentru Spania și Portugalia, și anume de a nu suspenda fondurile. Thank you. at the end, no. Pablo Salva. Pablo Salva. Muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei, doamnă comisar, Gândiți-vă la imaginea pe care o creați. Spania crește acum solid. Și Comisia a spus că creșterea este în centrul politicii sale ce fel de credibilitate veți avea dacă veți aplica această măsură? Nu credeți că există un pericol real ca credibilitatea Comisiei să scadă? Pentru că, practic, pedepsiți creșterea. Gândiți-vă la impactul de imagine uh, pentru Comisie. Pentru că Comisia, practic, pedepsește una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din zona euro. Este țara care generează cele mai multe locuri de muncă. Ce vor crede oamenii din afara Europei despre noi? Ce vor crede cetățenii Europei despre noi dacă facem asta? în uh, buletinul economic uh, cel mai recent uh, au fost lăudate reformele din Spania, din Germania și celelalte țări au fost invitate să urmeze acest exemplu. Deci ce credibilitate va avea Uniunea Europeană când, pe de o parte, laudă politicile unei țări și reformele întreprise de aceasta, iar pe de altă parte, pedepsește țara respectivă. Spania crește Uh, și întreprinde reforme. Țara crește pentru că au fost făcute aceste reforme uh, datorită uh, politicii Uniunii Europene și datorită politicii băncii centrale și datorită băncii de la Frankfurt. Dar să nu uităm că principalul motiv pentru care Spania crește este reprezentat de aceste reforme structurale. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă uh, am fi uh, îndeplinit uh, obiectivele de deficit, dacă am îndeplinit obiectivele de deficit, uh, s-ar garanta că Spania va crește tot cu um, o rată de creștere de 2,2%? Răspunsul este nu. Atunci cum putem să le explicăm cetățenilor noștri că vom fi pedepsiți pentru motivele pe care le-am menționat? Și să nu uitați că consolidarea fiscală Uh, și anumite conturi uh, sunt vitabile, sunt vitale. Este nevoie și de creștere durabilă. Să nu uităm de aceste aspecte. Mulțumesc. Thank you. Vice President Katainen. Mulțumesc, domnul vicepreședinte Katainen. Am repetat la nesfârșit, dar uh, mai spun o dată. Nu vreau să mă antepronunț cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Însă dumneavoastră, în calitate de legiuitor, atunci când uh, adoptați legi. Pentru dumneavoastră nu există spațiu de interpretări creative. Legiuitorii scriu legi astfel încât toată lumea să înțeleagă spiritul legii. Spiritul legii trebuie să fie acceptat și înțeles la scară largă și abia atunci legea are sens. De aceea, mulți oameni, nu doar în acest caz, uh, dar și în multe alte cazuri, cer comisiei să interpreteze legile diferit de intenția inițială a legiuitorilor. Noi citim o lege așa cum a fost scrisă. Cred că am interpretat legea în mod inteligent, dar există și niște limite la ceea ce poți să faci. Dacă ceva nu a fost uh, interzis, nu înseamnă că nu face parte din spiritul legii. Și nu mă refer doar la acest act normativ, ci așa, la nivel general. Deci dumneavoastră, în calitate de legiuitor, scrieți legi și scrieți printre rânduri și înțelesul legii. În al doilea rând, dați-mi voie Vreau să-l întreb pe domnul Silva Pereira un lucru. Credeți că cele două guverne vor uh, propune proiecte de plan bugetar până pe 15 octombrie? Eu vă pot spune că eu cred, pentru că este o necesitate. Este o necesitate, este necesar pentru aceste două țări. Este o necesitate pentru credibilitatea țărilor. Este o necesitate pentru crearea de locuri de muncă și pentru investiții. Îmi doresc să existe un sprijin puternic pentru cele două guverne să facă tot ce este necesar, pentru că altfel nu vor putea să obțină beneficiile sociale și să creeze noi locuri de muncă pentru oameni. Mulțumesc. Un răspuns foarte scurt, nu un discurs, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar uh, mi-a pus o întrebare. Nu e o întrebare de credință, ci mă întreba dacă Spania și Portugalia uh, își vor îndeplini angajamentul. E o chestiune politică, dar noi nu vorbim despre asta. Nu facem aici uh, previziuni despre viitor. Noi vorbim despre conținutul propunerii care va fi făcută de comisie. Acest conținut nu este just, nu este rezonabil și aceasta este opinia mea. Mulțumesc. Trecem acum la slotul um, alocat pentru budget, ample, agri și peș. Două minute, patru minute domnul José Manuel Fernandes de la Comisia de Buget. contra uh, Mulțumesc. Nu suntem de acord uh, cu uh, aceste suspendări pentru Spania și Portugalia. Dar, uh, până la urmă, trebuie să recunoaștem că uh, Comisia respectă prin această propunere legislația în vigoare. A fost decizia cea bună, uh, dată, dată fiind situația. Dar, Trebuie să recunoaștem în același timp că eforturile depuse de către companii, agricultori, universități, tineri antreprenori, deci eforturile făcute de către portughezi au fost imense. Și, prin urmare, mi s-a părut corect din partea Consiliului să nu uh, amendeze Portugalia. Dar, pe de altă parte, iată, ne trezim acum în situația în care suntem obligați să îi uh, pedepsim pe beneficiari, pe cetățenii. Um, această pedeapsă aplicată cetățenilor până la urmă are un efect negativ. Noi ne dorim, bineînțeles, ca regulile să fie respectate, principiile să fie uh, respectate, dar în același timp uh, trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă la fața locului și în acest uh, context cred că ar trebui să decidem să nu aplicăm suspendarea acestor angajamente. Dar da, suntem într-o întreagă dilemă aici. Dacă uh, Portugalia nu ar fi fost obligată să respecte niște reguli uh, și în trecut, uh, se prea poate să ne fi, se prea poate ca în momentul de față Portugalia să fi avut nevoie și de mai mult ajutor decât a primit în trecut. În momentul de față Portugalia o duce mai bine și asta ca urmare a tuturor uh, eforturilor depuse. Deci există un revers al medaliei, un revers al medaliei pe care trebuie să-l uh, luăm în considerare. E greu să luăm o decizie finală, este greu să luăm uh, o decizie finală. Până la urmă, decizia pe care o vom lua nu va putea fie înțeleasă nici de unii, nici de alții. Dar trebuie să discutăm într-o manieră serioasă subiectul. Nu să spuneți uh, că această suspendare nu va avea niciun fel, fel de efect, dar de dragul dialogului uh, corect și echitabil, uh, v-aș ruga să nu mai veniți cu argumente de, de genul acesta, pentru că argumentele acestea sunt uh, iraționale. Uh, Până la urmă, vorbiți despre faptul că se sub, suspendă um, angajamentele, dar până la urmă și nu plățile, dar angajamentele se, te- se transformă în plăți la un uh, moment dat, nu e așa? Și, uh, de asemenea, efectul asupra investitorilor va fi uh, fără de tăgadă. Uh, Ați vorbit despre capacitatea de absorpție, dar dați-mi voie să vă spun că Portugalia este până la urmă unul dintre elevii buni la capitolul absorpția fondurilor europeni. Am absorbit uh, mult până în momentul de față uh, iar dacă ne suspendați acum uh, fondurile, ne veți pune în, în situația de a nu mai putea continua o serie de proiecte uh, Uh, care ar fi putut fi uh, și mai benefice decât cele de până în momentul de față pentru economia uh, portugheză. Doamnă comisar, ar trebui să știți cât se poate de clar că măsurile acestea vor avea uh, efecte, vor avea efecte tocmai asupra plăților și tocmai de aceea, iată, oric, câte argumente contra ar uh, exista, contra uh, sau în favoarea continuării măsurilor și oricâte uh, argumente ar fi contrare, trebuie totuși să ținem cont de rațiune și să ne dăm seama că efectele vor exista și că există totuși o majoritate în Parlamentul European, o majoritate care cere un anumit lucru de care trebuie să ținem cont. Okay, let's use some flexibility, hoping the Commission will do the same. Obrigada. I just want to tell you. Vreau doar să vă spun că de la bun început spusesem că măsura aceasta nu are nimic de a face cu maniera în care au utilizat uh, aceste state fondurile europene. Dacă vă amintiți, prima mea vizită oficială a fost în uh, Portugalia. De ce Portugalia? pentru că Portugalia a fost uh, primul stat care a reușit cu un an înainte de finele calendarului să, absor- să absorbă toate fondurile care îi fusese alocate în perioada de programare 2007-2014. Deci, măsura aceasta, da, e drept. Uh, uh, există, dar uh, nu contrazice faptul că Portugalia este unul dintre elevii buni. Vă mulțumesc. În numele Comisiei Emplă, vreau să dați-mi voie să vă spun că suntem împotriva tuturor suspendărilor de fonduri pentru Spania și Portugalia. Raportul nostru cu privire la semestrul european adoptat săptămâna trecută spune același lucru. Situația în care ne trezim în momentul de față este una schizofrenică până la urmă. Iată, avem state care trebuie să respecte angajamentele, dar mai există și o problemă de calendar. În martie 2015, domnul Katainen spunea că Portugalia a făcut o minune, a reușit să, să, să se descurce extraordinar de bine, ținând cont de situația dificilă în care se afla în trecut. Investițiile și creșterea pot merge mână în mână, dar pe de altă parte, nu se face o distinție între diferitele fonduri. Toate fondurile structurale și de coeziune pot promova uh, coeziunea regională și uh, teritorială. Deci toate fondurile uh, obțin până la urmă sau duc la obținerea unor uh, rezultate pe care ni le dorim. Nu putem priva uh, Spania și Portugalia de solidaritatea europeană într-un moment în care chiar merită să se bucure de această solidaritate. Comisia Europeană e ca un doctor acum care explică pacientului cum anume să, mă, să ingurgiteze medicamente fără ca acestea să-i fi fost prescrise. E nu e o uh, atitudine constructivă. Decizia însă va fi una importantă, într-adevăr. Dacă veți lua decizia greșită, veți adânci propastia între instituții și cetățenii europeni. Decizia pe care o veți lua va viza întreaga Europa. Domnul Gutierrez Priero, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit uh, mult despre voința legiuitorului european. Eu am fost raportor pe revizuirea regulamentului cu privire la fondurile sociale europene cu câțiva ani în urmă. Legiuitorul pe vremea aceea era foarte critic la adresa macrocondiționalității. Uh, am introdus această macrocondiționalitate după ce am introdus însă și niște marje de flexibilitate. Deci am făcut asta pentru că uh, ne doream ca politica de coeziune să fie undeva dincolo de procesul de consolidare bugetară. Bineînțeles că regulile trebuie să fie respectate, dar se pune întrebarea cum anume trebuie să interpretăm acele reguli. Uh, și legiuitorul este de părere că trebuie să existe o marjă de flexibilitate. Cum putem să fim eficienți? Dumneavoastră nu ne spuneți care este obiectivul dumneavoastră politic uh, uh, pe care îl vizați prin această măsură. Dacă dumneavoastră doriți doar să respectați uh, regulile în materie de deficit, ei bine, uh, veți uh, lua o măsură care va strangula IMM-urile și, până la urmă, creșterea economică din aceste state. Dacă dorința noastră politică este aceea de a trage de mânecă guvernele și de a le face să respecte angajamentele asumate, atunci vă rog să fiți fermi în declarațiile dumneavoastră, dar uh, să nu fiți severi când vine vorba de cetățeni care trebuie să suporte toate măsurile stabilite de către dumneavoastră. Articolul 12c în materie de flexibilitate spune că în momentul în care Comisia consideră că măsurile uh, luate au fost suficiente, sancțiunile pot să fie eliminate. Deci, nu trebuie să așteptăm prezentarea bugetului pe 15 uh, octombrie. Articolul 23 vă oferă până la urmă această flexibilitate și vă permite să fiți juști în ceea ce privește cetățenii europeni. Urmează doamna Aguilar Garcia, două minute în numele Agri. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să revin asupra unei întrebări care a fost adresată. Bineînțeles, uh, regulile și obligațiile trebuie să fie respectate, regula condiționalității trebuie să fie respectată. Dar sincer, chiar dacă norma asta nu ne place neapărat, ea trebuie să fie respectată. Cu toate acestea însă trebuie să ținem cont de faptul că situațiile nu sunt comparabile. Există multe inegalități în momentul în care vine vorba despre respectarea regulilor. Odată ce guvernul spaniol își va prelua prerogativele, va face tot ceea ce stă în putință pentru a îndrepta lucrurile în Spania din toate punctele de vedere dincolo de șovaj, dincolo de problemele economice. Dar haideți să luăm uh, fondurile agricole, fondul de dezvoltare regională. Oare știți că programele de dezvoltare rurală din Spania, cele 17 programe, au fost adoptate cu nici măcar un an în urmă? Regiunile încă nu au fost capabile să pună în aplicare aceste programe. Un alt program a fost adoptat cu doar uh, câteva luni în urmă. Toate acestea n-au ajuns încă la uh, regiuni. Uh, fondurile importante pentru regiunile rurale, printre care fondul acesta pentru dezvoltare rurală uh, și uh, uh FEA, uh, EAFRD, ei bine, vor fi afectate de către decizia dumneavoastră. Haideți să vedem ce se întâmplă în Spania. Haideți să ținem cont de nevoile Spaniei, dar și ale Portugaliei. Bineînțeles, regulile trebuie respectate, dar trebuie să ținem cont de ce se întâmplă acolo. Domnul Nuno Melo. Mulțumesc! Suspendarea este o sancțiune. Suspendarea este o pedeapsă pe care Portugalia nu o merită. Uh, un stat care și-a redus cu deficitul cu 11% în 2010 de la, și-a redus deficitul de la 11% în 2010 la vreo 3% în 2015. Uh, nu trebuie să fim sancționați pentru asta, trebuie să fim uh, felicitați. Și dumneavoastră ce faceți? Îi sancționați pe elevii buni. Și ce înseamnă asta? Că eforturile nu spune de nimic, uh, nu sunt recompensate. Stimată doamnă, stimați domn, Deciziile dumneavoastră nu sunt corecte. În cazul uh, Franței, uh, situația era cam aceeași uh, și lucrurile s-au rezolvat altfel decât în cazul acesta. Se dorea din partea Franței respectarea uh, Um, celor 3% deficit uh, bugetar, dar actualul comisar uh, Moscovici pe vremea aceea s-a ținut tare pe poziții și a cerut o prelungire cu 2 ani de zile a termenului de respectare a acestui uh, criteriu. Uh, Pierre Moscovici pe vremea aceea se angajase ca până în 2015 să atingă uh, pragul de 3%. Ei, nici în 2016 nu s-a ajuns la acest prag. Deci, iată, există niște reguli de respectat, spuneți dumneavoastră, dar regulile astea, astea nu se uh, nu se aplică și în cazul Franței. Ei, eu de fapt sunt de acord cu nesancționarea Franței, dar în cazul acesta nu trebuie să sancționăm nici uh, Portugalia și nici Spania. Eforturile trebuie să fie re, recompensate, trebuie să fie încurajate. Portugalia a făcut multe. Uh, cetățenii și-au uh, asumat o grămadă de, de poveri. Uh, Portugalia și-a asumat un program de ajustare uh, Uh, care a fost deosebit de dur. Se știa de la bun început că situația va fi dificilă în Portugalia. Comisia știa lucrul acesta și cu toate acestea uh, Portugalia s-a angajat și a ajuns la capătul, uh, a, a ajuns să vadă luminița de la capătul tulenului și acum dumneavoastră veniți și îi dați în, în cap. În ciuda tuturor dezastrelor bancare din Portugalia, am rămas pe poziții. Uh, iată, acum vedem că situația cu uh, Banca Banif din Portugalia se repetă în Germania cu Deutsche Bank. Veți fi la fel de severi și cu Germania pe viitor? Mă îndoiesc. Mulțumesc. Pre- Domnule Alen Gadec, președinte al Comisiei PEș, patru minute. Mulțumesc, intervin în, numele Comisiei uh, pentru Pescuit, dar și în calitate de raportor pentru Fondul European pentru Pescuit și Afaceri uh, Maritime. Este un fond care vizează direct uh, Spania și Portugalia, un fond deosebit de important pentru aceste state. Eu mă opun suspendării acestor fonduri. Uh, de ce? Pentru că este vorba despre o măsură care nu este sustenabilă pentru cele două state. Punerea în aplicare a unei asemenea măsuri trebuie să ține cont de uh, circumstanțele socioeconomice din fiecare stat în part, parte și de eforturile realizate. Eu, în seara aceasta, trebuie să recunosc, mă simt spaniol și portughez. Nu e momentul să să ia asemenea decizii. Din punct de vedere politic, ar fi o decizie dezastroasă. Uh, atât pentru Portugalia, cât și pentru Spania, cât și pentru Uniunea Europeană. Uh, cetățenii sunt suficient de îndepărtați de Europa în momentul de față pentru a mai fi încurajați în uh, atitudinea lor euro sceptică. Doamnă comisar, dumneavoastră vorbiți despre stim stimulentul în care s-ar putea transforma această suspendare. Nu prea înțeleg argumentul dumneavoastră. Eu mă opun. Vă mulțumesc, vicepreședintele Katainen. Mulțumesc. Nu cred că nimeni poate să spună că Comisia aplică, orbește regulile fără interpretare. Uh, tocmai că am fost acuzați de contrariul. Motivul pentru care Spania și Portugalia nu au primit uh, amenzi este pentru că ne-am uh, Uh, folosit marja de manevră interpretând uh, legile în mod inteligent. Am ținut cont de situația politică, de situația economică. Deci nu a fost vorba de o aplicare sau interpretare orbească a uh, regulilor. Noi credem că cele două guverne fac tot ce pot în aceste condiții grele. Sunteți foarte bine informați în legătură cu magnitudinea Uh, angajamentelor uh, nefolosite și a plăților, uh, a volumului plăților care intră în cele două țări, indiferent de problema suspendării sau nu. Așa cum am spus, statele membre trebuie să își facă partea lor și solidaritatea umană intervine și ea. S-a pus uh, problema acestui uh, amestec nepotrivit uh, între fondurile structurale și pactul de stabilitate și creștere. O să vă împărtășesc din propria mea experiență. Am fost, era ministru de finanțe la vremea aceea când au fost aprobate uh, pachetele financiare. Și a fost foarte greu pentru că uh, statele membre nu aveau încredere unele în altele. Nu aveau niciun fel de aranjament cu cum să ajute o țară în criză. În uh, timpul crizei am creat un sistem care a fost uh, considerat corect de toată lumea. Acum avem un sistem care oferă un cadru legal Comisiei pentru a aplica uh, regulile uh, la fel pentru toate statele membre. Una dintre uh, valorile centrale ale Uniunii Europene este solidaritatea, însă oamenii trebuie să simtă că și sistemul nostru legal, juridic, este corect. De aceea, și în felul acesta, interpretăm lucrurile. Atunci când uh, interpretăm regulile, nu trebuie să găsim modalități de a ocoli legea, ci trebuie să aplicăm regulile uh, în mod corect și reguli care să fie sustenabile și care să fie aplicate în uh, cazurile viitoare. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție în numele nostru. A fost o discuție bună și, uh, cum știți, uh, am trimis o scrisoare Parlamentului uh, cu două luni și jumătate în urmă. Am fost gata să participăm în această discuție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna comisar Crețu. Vreau doar să mulțumesc pentru această discuție deschisă o discuție, o dezbatere cinstită pe niște teme foarte dureroase. Sunt de acord cu dumneavoastră, este foarte greu, însă în același timp ă, trebuie să spunem că acestea sunt regulile. În legătură cu ultima întrebare care mi-a fost adresată, uh, nu e vorba de faptul că eu sau vicepreședintele Katainen uh, am hotărât ceva, ci totul se desfășoară potrivit uh, regulilor. Domnul uh, Van Nistelrooy a spus de la bun început că a fost o dezbatere aprinsă uh, în uh, Parlamentul anterior în legătură cu aceste condiționalități și cei care au votat au spus că e vorba de o condiționalitate pozitivă. Hai să vedem cum putem să folosim toate acestea pentru a avea o imagine bună uh, să nu arătăm că uh, suntem buni cu un stat membru și răi uh, și aplicăm orbește regulile în cazul uh, altui stat. Puteți să contați pe noi, uh, o să transmitem opiniile dumneavoastră colegiului uh, și uh, colegiul vă va informa în legătură cu decizia sa. Uh, președintele Parlamentului, uh, președinții uh, grupurilor politice vor avea și ele un aviz. Simt uh, această atmosferă și fiți sigur că mâine o voi transmite colegilor mei din Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! și eu cred că a fost uh, o, un dialog important, viu. Uh, am spus uh, la început, această întâlnire nu pune capăt dialogului. În primul rând trebuie să reamintim Comisiei că nici o propunere nu poate să fie decisă până la încheierea dialogului structurat. Uh, vom avea și noi o recomandare uh, conferinței președinților, uh, iar conferința președinților va hotărâ care va fi comunicarea cu Comisia, dacă va fi vorba de un aviz sau dacă Parlamentul va solicita să continue dialogul structurat cu Comisia. Uh, acest lucru este atât în spiritul cât și în litera legii. O a doua clarificare, cred că avem uh, dif uh, interpretări diferite în ceea ce este spiritul legii, însă discuția a fost bună. A clarificat faptul că litera legii, dacă nu prevede niciun fel de Uh, termen. Acest lucru este scris în lege. Putem să nu fim de acord cu spiritul legii. Uh, deci exact asta vom uh, discuta. O ultimă remarcă. Trebuie să spun că m-aș fi așteptat, nu vreau să dau vina pe comisie, aș fi așteptat mai multe detalii în legătură cu uh, propunerea concretă a Comisiei, ce program și ce uh, sume. Deci, personal, pot să spun că nu am încheiat acest dialog pentru că nu am uh, primit încă nume de programe sau cifre. De aceea, probabil că va fi nevoie să discutăm în continuare împreună cu Comisia. Uh, vă rog, doamnă, mulțumesc. Câteva cuvinte. Un punct de procedură. Pentru că nu voi fi în uh, întâlnirea uh, coordonatorilor, deci voi vorbi uh, portugheză. Doamnă președinte, domnule președinte, am uh, prezentat o cerere celor doi comisari în baza articolului 3 al regulamentului Parlamentului și Consiliului, cerând eforturi proporționale pentru, în cazul uh, Portugaliei, reprezentată de guvernul acesteia. Este dispoziția din regulament care spune că Comisia poate și nu trebuie, poate să invite uh, statele destinatare ale măsurii să participe la dialogul structurat. Sunt avocat, Și mă gândesc așadar că aici Portugalia nu este reprezentată așa cum trebuie. Deci, mi se pare surprinzător că în acest stadiu putem uh, să uh, tragem uh, concluzii fără ca Portugalia să fie reprezentată. Mulțumesc toți membrii celor două comisii. Le mulțumesc pentru acest dialog deschis. Responsabilitatea este de a spune tuturor cetățenilor în ceea ce privește următorii pași. Aș dori să invit coordonatorii celor două comisii și birourile celor două comisii să rămânem în această sală, într-o ședință în spatele uh, ușilor închise și să vedem cum continuăm dialogul structurat. Înțelegem cu toții că a fost un prim pas al uh, dialogului. Uh, mulțumesc comisiei și închid ședința.